Ladies and gentlemen, let us... Doamnelor și domnilor, haideți să începem imediat reuniunea noastră de după masă. E vorba de un dialog structurat pe care îl avem pe ordinea de zi și de data aceasta doamna Elizaveta Biencovska, comisar responsabil pentru piața internă, antreprenoriat și IMM-uri, este astăzi în fața comisiei noastre. Știm uh, foarte bine că este un portofoliu foarte important, crucial chiar pentru mulți dintre noi, membri în această comisie, și sunt uh, foarte bucuros uh, și în același timp surprins să constat că este prima vizită a doamnei comisar la noi în comisie anul acesta. Da, este o mare plăcere. Doar anul acesta e prima dată, că în rest însă am mai venit, dar este o mare plăcere să o salutăm aici. Știm de asemenea că domeniul de acțiune a ITRE se suprapune în mare parte cu portofoliul doamnei comisar și care are un impact asupra creșterii competitivității în Uniunea Europeană și a economiei, iar comisia noastră se bucură foarte mult să poată să audă mai multe despre competitivitatea generală în Uniunea Europeană, incluzând aici strategia pentru IMM-uri și uh, toate proiectele în curs care țin de domeniul acesta și, bineînțeles, că și politica aviației, Galileo și altele ne preocupă foarte mult. Permiteți-mi, de asemenea, să menționez că ITRE este foarte implicată în uh, subiectele acestea și a pregătit două întrebări orale pentru doamna comisar, pentru Comisia Europeană despre politica europeană industrială în domeniul uh, spațiului și despre uh, industria europeană feroviară și a echipamentelor feroviare. Și am adoptat uh, chiar la Strasbourg, joia trecută, cele două pachete. E vorba de două pachete foarte recente, de acum 5 zile. Este, deci, foarte important ca și Comisia să urmeze apoi cu acțiuni uh, la inițiativa Parlamentului. Dar din punctul nostru de vedere nu e important să explicăm prea multe. Am vrea doar să ne asigurăm că Comisia Europeană este gata să continue pe cele două subiecte, feroviar și spațial. Uh, și um, considerăm că adopt, uh, faptul că au fost adoptate cele două subiecte înseamnă că ele sunt prioritare. Aș vrea încă o dată, deci, să o salut la noi uh, în comisie pe doamna Biencovska și să-i dau cuvântul, dar, desigur, vreau să vă dau și dumneavoastră ocazia după aceea să puneți întrebări. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici uh, în al treilea, la al treilea dialog structurat cu comisia dumneavoastră. Poate că o să sune ca o justificare, dar uh, mai întâi, uh, data aceasta a fost propusă de către comisie și nu de către mine. E vorba de un portofoliu foarte mm, amplu și sunt foarte prezentă în Parlamentul European. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Poate pentru anul acesta nu este ultima vizită a noastră. E foarte important uh, ce discutăm aici și multe teme vor mai fi de actualitate, poate ne mai întâlnim chiar încă o dată. Mă voi concentra mai ales pe industrie, ceea ce putem face uh, împreună și ceea ce putea, uh, va putea face Comisia Europeană pentru ca să redreseze economiile în Europa. Aș vrea mai întâi să explic și să clarific un lucru. Când vorbim despre industrie în comisie, nu înseamnă neapărat că vorbim de uh, întreprinderile din domeniul producției, ci vorbim, după cum a zis și domnul președinte, foarte corect și despre IMM-uri care oferă aceste servicii, vorbim despre providerii de rețele, de platformele industriale și alte capabilități în energie, TIC sau transport și vorbim și despre noi servicii către uh, utilizatori pentru ca să numim doar unele dintre acestea. Trebuie să ne uităm așadar la sistemul uh, ca atare, la întregul sistem și să ne uităm și la rezultatul total al sistemului. Ceea ce înseamnă știi, și să avem o abordare mai sofisticată decât să ne bazăm numai pe o singură cifră sau pe o singură sursă. În general, uh, rolul nostru în comisie este... Da? A, îmi cer scuze, nu înțelegeam. Da. Rolul nostru este să fim uh, un intermediar pentru crearea de locuri de muncă, de creștere și ocupare, să ajutăm uh, IMM-urile deci să se adapteze, să crească și să o inoveze. Tot ceea ce facem este, deci, legat de politicile Comisiei. Avem Fondul European Strategic pentru Investiții, avem uh, strategia pentru piața unică, noua agenda pentru capacități și uh, TIC. Pot să numesc toate aceste instrumente pentru că uh, în primul an am încercat uh, să plasăm, practic, industria în toate documentele noastre strategice și așa s-a și întâmplat. În primul rând, după cum știți, am adoptat o comunicare cu privire la digitalizarea industriei. Am vrea să abordăm sub investițiile, sub inovarea și sub modernizarea în industria noastră. Comunicarea care a fost adoptată pe 19 aprilie este un mix de acțiuni care trebuie să faciliteze ofertanților de tehnologii să ajute industria să se digitalizeze. O pare, parte foarte importantă este standardizarea, pentru că tehnologiile digitale și sistemele trebuie să lucreze în simbioză. Ca parte din acest pachet, noi am uh, adoptat deja un plan de standardizare în domeniul TIC, care stabilește o abordare strategică și politică concentrată pe cinci domenii cheie. În primul rând, 5G, internetul lucrurilor, cloud computing-ul, cibersecuritatea și tehnologiile de date. Însă, Așa cum se întâmplă într-un sistem integrat industrial, standardizarea TIC nu este suficientă. Deci ieri am fost uh, împreună cu alți uh, actori uh, să semnăm o inițiativă comună pe tema standardizării. Și aceasta a fost bine primită de industrie, care trebuie să modernizeze deci sistemele de standardizare în, la nivel orizontal ne va ajuta să elaborăm standarde mai repede și mai eficient. Și un alt element important în digitalizare este promovarea mai multor căi în care statele și regiunile pot să lucreze împreună în așa numitele platforme business to business, B2B. Am lansat chiar o platformă de specializare inteligentă, Smart Specialization, în sensul unei modernizări a industriei și a investițiilor. Dar trebuie să îmbunătățim și potențialul big data, pentru că avem prea multă incertitudine juridică. Deci până la sfârșitul anului vom propune cum se poate îmbunătăți situația în ceea ce privește dreptul și accesul la exploatarea și exploatarea datelor. O să examinăm în detaliu dacă o să putem uh, să rezolvăm și problemele pe care le avem în momentul de față în domeniul big data și spațiu. Avem programul Copernicus care ne oferă date foarte precise despre Earth. Uh, este, mm, ne spune de asemenea care este nivelul poluării, ne spune mm, care este situația în uh, ceea ce privește protecția mediului, și avem și Galileo, care o să ofere Europei un uh, sistem propriu de navigație prin satelit și vor da, va da companiilor acces la aceste date, iar uh, ei vor putea să ofere servicii noi. Aceasta ar putea să aducă beneficii enorme economiei noastre în următoarele decenii. În ambele programe facem progrese foarte rapide. Luna trecută am lansat din nou uh, cu succes doi sateliți Galileo și după cum am zis acum un an și ceva, cu siguranță până la sfârșitul anului acesta o să putem declara că serviciile inițiale din Galileo sunt uh, operaționale dar desigur că e nevoie de mai mult. Trebuie să avem parteneriate cu industria pentru a crea condițiile în care companiile, organizațiile din cercetare au încredere să investească, să facă cercetare și să se dezvolte. Deci, după pauza parlamentară de vară, așa cum am spus-o și la plenara de la Strasbourg săptămâna trecută, o să lansăm o nouă strategie a spațiului în cooperare cu Agenția European, Spațială Europeană. O să folosim informațiile de aici pentru a putea să punem uh, împreună toate informațiile despre spațiu în, uh, iar vom încerca să abordăm toate provocările în sector uh, de, care vin asupra noastră și um, probabil că vom reuși până septembrie-octombrie să uh, acoperim do- cinci domenii principale. Primul domeniu este maximizarea beneficiilor programelor Galileo și Copernicus. Uh, Uh, răspunsul la nevoile emergente, altceva foarte important, uh, acea de-a doua, bineînțeles, foarte importantă pentru mine ca și comisar al IMM-urilor, propunerea măsurilor pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei spațiale europene și al patrulea subiect, uh, aspectele strategice și sinergiile de uz dual și cinci, dimensiunea internațională. Oportunitățile pe care ni le aduc programele acestea în domeniul spațial vor putea fi uh, simțite numai dacă sunt folosite de către publicul larg și de către utilizatorii privați la nivel global. Spațiul nu este așadar un domeniu în care trebuie să luăm măsuri specifice, pentru că e nevoie și de un plan european de apărare care este prevăzut pentru toamna anului acesta. Scopul lui este să susținem o, măsu- o măsură strategică și nevoile de apărare strategice ale Europei la nivelul uh, provocărilor. Europa nu mai poate să-și permită o abordare fragmentată, statele membre trebuie să colaboreze, iar Comisia le va susține prin planul de acțiune. Vom identifica um, diferite căi pentru a susține proiecte care aduc o valoare adăugată reală pentru politicile europene. Lucrăm um, împreună cu doamna înalt reprezentant și cu Agenția Europeană de Apărare pentru ca să dezvoltăm acest lucru. După cum am zis de fiecare dată, vom propune în bugetul pentru anul viitor uh, o acțiune pregătitoare pe cercetare și apărare. Dacă vom avea succes și sper să fie cazul, aceasta ar putea duce la un program de cercetare în domeniul apărării care să fie foarte competent pe viitor. Aș vrea să vă rog să ne susțineți în această inițiativă pentru că avem nevoie de un nivel uh, adecvat de măsuri pentru ca să fim credibili. Dacă vrem să fim ambițioși în cooperarea noastră și în apărarea la nivel european, cercetarea este primul pas și sper că pot să contez pe susținerea dumneavoastră în acest domeniu. Următorul punct Uh, de care ne ocupăm este sectorul auto. Acest sector este foarte important pentru viitor în sensul că se confruntă cu schimbări majore, decarbonizare, digitalizare, globalizare. Iată de ce vom uh, lansa grupul la nivel înalt Gear 2030 pentru a avea o viziune strategică. Nu prea îmi place acest cuvânt, dar chiar avem nevoie de planuri pentru anii următori, pentru 20-30 de ani care vor urma. Peste tot, lumea este în schimbare, mai ales în acest sector, și trebuie să fim gata pentru viitor Grupul încearcă să aducă împreună autorități publice, toți actorii și trebuie să adăugăm și că sunt cinci comisari care sunt implicați în acest grup. Avem o perspectivă foarte diferită, nu numai perspectiva industriei, comisarul Oettinger de asemenea face parte, doamna comisar Bulc, doamna Tyson, mai mulți comisari care fac parte din acest grup la nivel înalt. În ceea ce privește acum uh, prezentul, scandalul emisiilor au, uh, a arătat că este extrem de important să reacționăm foarte repede. Și trebuie să ne asigurăm de asemenea și că nu se va mai întâmpla niciodată. Iată de ce propunerea noastră pentru un nou regulament în domeniul uh, acreditării, aprobării vehiculelor e atât de esențial, pentru că va îmbunătăți independența corpurilor de control și în același timp va introduce mecanisme pentru um, sisteme de retragere de pe piață coerente și de sancțiuni în Uniune. Comisia și-a făcut datoria în adoptarea propunerii foarte repede și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră și Consiliul să faceți la fel ca noi. Un alt sector în care avem nevoie de acțiuni urgente este, pentru a rezolva provocările pe termen lung este legat de industria siderurgică. Două chestiuni sunt importante aici. Statutul de economie de piață pentru China și uh, supracapacitatea globală. Trebuie să spunem că, deși relația dintre Uniunea Europeană și China e foarte importantă, este foarte clar pentru mine că China nu este o țară care e o economie de piață. Încercăm de aceea să găsim o soluție, însă nu este ușor. Însă trebuie să vă asigur, pentru că nu cred că o să mai am posibilitatea să vorbim despre acest subiect, vom discuta de-abia pe 21 iulie în Colegiul Comisarilor despre aceasta. Eu cred că vom putea să înaintăm o propunere dacă există o șansă de uh, acord între statele membre și Parlament. Încercăm să găsim o soluție, dar trebuie spus că instrumentele noastre de apărare comercială pe lângă acordarea statutului de economie de piață Chinei, trebuie să fie eficiente și pentru ca să putem să le folosim uh, eficient împotriva practicilor neloiale comerciale, trebuie să fim foarte vigilenți. În legătură cu supracapacitatea, am um, vrut să discutăm cu cei mai importanți parteneri comerciale ai Uniunii la nivel bilateral și multilateral. Și pe termen lung, în legătură cu provocările pe care le avem, am creat un grup la nivel înalt pe industrie uh, care consumă foarte multă energie și care implică energia foarte mult, incluzând aici și uh, industria siderurgică. Deci vom discuta această politică energetică și relațiile comerciale cu China chiar săptămâna viitoare. Eu salut uh, așadar uh, raportul din proprie inițiativă în domeniul industriilor creative și culturale, în ultimul rând, dar nu uh, mai puțin important. Mă bucur că ITRE și CULT lucrează împreună pe acest dosar, încercând să spargă totuși politica de bisericuțe și pe de, par- de partea noastră vrem să oferim o susținere mai bună, incluzând aici și programele de finanțare. Încercăm să vedem cum putem să promovăm inovarea mai uh, complexă și implicarea tehnologiilor digitale, incluzând aici colaborarea transsectorială. Deci, după cum vedeți, e vorba de o agendă foarte lungă. Am uh, vorbit despre câteva teme importante, cele mai importante în momentul de față. Dar, după cum spuneam, aceasta e doar o parte din ceea ce facem noi. Trebuie spus și că avem ca țintă toate companiile, companiile mici și companiile mari. Dar IMM-urile noastre vor beneficia cu siguranță de pe urma tuturor inițiativelor pe care le-am menționat. De altfel, pregătim o inițiativă pentru startup-uri pentru sfârșitul anului acesta. Iar anul viitor vom uh, publica o strategie complexă pe politica industrială, care va fi ultimul pas uh, din uh, această construcție. După cum vă amintiți, uh, anul trecut am trimis o scrisoare către statele membre. Anul acesta am avut o comunicare pe industria digitalizată, deci partea de smart, și uh, apoi în toamnă vom avea o comunicare despre industria curată, industria legată de energie și pachetul economiei circulare. Avem nevoie de o industrie curată și inteligentă în același timp, iar anul viitor vom fi foarte pregătiți să avem o strategie complexă a, pentru politica industrială, pentru ca să punem împreună toate aceste bucăți de puzzle. Ne vom uita la sistem ca un tot și vom încerca să ne uităm la valoarea adăugată cea mai mare din toate combinațiile posibile și cum o să putem să sporim și în următoarele decenii. Poate că aceasta ar fi o concluzie potrivită, poate un ultim uh, gând din partea mea aș vrea să vă transmit în urma ceea ce s-a întâmplat Acum două zile, în Statele Unite, mă refer la atentatul de la Orlando, în primul rând, ieri și alaltă ieri, am uh, spus același lucru, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru victimele și familiile victimelor acestui atentat. Știu că Comisia a făcut o propunere legată de armele de foc acum șase luni însă vreau să vă atrag uh, atenția cu privire la um, pericolul de a elimina toate cele mai periculoase arme semiautomate care sunt astăzi uh, disponibile uh, pentru civil cu autorizație, dar această, loc, această interzicere în continuare se lovește de multă rezistență în Consiliu și în Parlament. Sper să putem găsi un acord pentru ca să asigurăm uh, securitatea cetățenilor și să putem elimina aceste arme care nu au ce căuta în mâinile civililor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Iar acum o să trecem mai departe și o să dăm cuvântul coordonatorilor, reprezentanților uh, grupurilor politice din partea PP, domnul Karims. Thank you very much. Thank you very much, Chair. Thank you very much, uh, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar. Am o întrebare de ordin general. Ascultându-vă, toate acestea sună foarte bine, numai că știți că avem o strategie care a fost elaborată pentru atingerea unui prag de 20% reindustrializare în Europa, adică, cu alte cuvinte, locuri de muncă în Europa. Știu că și asta ține de uh, portofoliul dumneavoastră. Uh, care este stadiul de atingere acestui, uh, acestei ținte? Suntem aproape de a ajunge la această țintă, mai avem mult de făcut. Cum, care este starea uh, procesului acesta de creare a noilor, noilor locuri de muncă și cât anume din reindustrializarea aceasta reprezintă o industrie uh, tradițională și cât credeți că uh, ar comporta mai degrabă o redefinire a termenului de industrie sau producție industrială. Deci uh, nu mă refer doar la oțelării, ci și la alte ramuri mai noi. Uh, pe scurt, încă o dată rezum, doamna comisar, ce se întâmplă cu reindustrializarea Europei. Mulțumesc, care cuvântul domnul Dan Nica. Comisar, mă bucur să vă văd și aș vrea să vă fac un uh, prim... Okay. okay un prim comentariu. În primul rând mă bucur că vă văd, dar în același timp vreau să vă exprim uh, uh insatisfacția că reprezentanții DigiGrowth nu au fost prezenți uh, la dezbatele privind ITS. Și am să mă refer doar la ITS pentru că mâine este deadline-ul privind depunerea amendamentelor. Uh, Vreau să știți că cu cei de la DG am avut o discuție foarte interesantă. Toate întrebările despre industrie, despre energie și celelalte lucruri au primit uh, un răspuns uh, printr-o tăcere covârșitoare. Și nici nu trebuie să acuzați pentru că bănuiesc că nu au, ei sunt depozitari informațiilor despre industrie sau energie. Am patru lucruri să vă întreb. Primul, uh, Studiul de impact care însoțește reforma ITS vorbește de o reducere a prețurilor energiei între 1 și 3% între diverse dezbateri, ni s-a spus uh, într-o formă neoficială că trebuie să ne așteptăm la o creștere a prețurilor la energie cu 20%. În această situație, credeți că statele membre ar trebui să aibă dreptul să ia măsuri necesare pentru a împiedica o asemenea creștere a prețurilor la energie pentru cetățeni și industrie? Vă aduc aminte că noi am uh, discutat și am adoptat un document privind sărăcie energetică, și acolo se spunea că 60 de milioane de europeni suferă de sărăcie energetică. O creștere a prețurilor cu 20% la energie ar duce această cifră la peste 100 de milioane. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb, uh, în privința industriei cărbunelui, înțeleg și nu există un lucru foarte clar și de aceea vă întreb pe dumneavoastră, sunteți în favoarea utilizării fondului de modernizare pentru capacitățile existente în industria cărbunelui, astfel încât acestea să treacă la tehnologia green coal, așa cum a făcut Germania în acești ultimi trei ani? Dacă da, dacă nu, care este soluția pe care o vedeți pentru industria cărbunelui în România, poate și în Polonia o fi la fel, unde sunt câteva sute de mii de oameni care ar trebui să își piardă locurile de muncă într-un interval estimat între 1 și 3 ani. Pentru că vă aduc aminte că aceștia, intervalul de un an, provine din faptul că o creștere cu un euro al prețului certificatelor de bioxid de carbon conduce la creșterea prețului energiei electrice cu un euro pe megawatt oră. A treia chestiune, în privința benchmark-urilor. Cer scuze, tot v-am trimis scrisori, să ne spuneți și nouă care este aceea întreprindere siderurgică în Europa care îndeplinește acest benchmark stabilit pentru industria siderurgică. Acolo se vorbește de top 10%, noi n-am reușit să identificăm una. Și a patra chestiune, vă refer la costurile indirecte. Doamna comisar, cum uh, rezolvăm problema competitivității? Deci acolo se spune că acoperirea costurilor indirecte va trebui să depindă de fiecare stat membru. De exemplu, și nu o să se supere colega mea Tereza Griffin, dacă Marea Britanie decide să nu aloce nimic pentru acoperirea costurilor indirecte a România, 100%, acest lucru înseamnă că industria din Marea Britanie va da faliment și cea din România va prospera? pe baza unei chestiuni de lipsă de competitivitate evidentă, cred că este o greșeală. Acestea ar fi câteva comentarii pe care am vrut să le fac și îmi cer scuze că m-am referit exclusiv la un subiect, dar care ne preocupă. Sunt multe alte lucruri pe care aș fi vrut să vă pun întrebări referitoare la ITS, dar să știți că aceste întrebări s-au datorat faptului că nu a existat un proces de consultare așa cum trebuie el. Colegul meu, Eduard Martel, a trebuit să întâlnească cu zeci și sute de solicitanți doar pentru ca să le dea acestora satisfacția că măcar cineva stă de vorbă cu ei și ascultă și poate să le dea un uh, răspuns. Vă mulțumesc, doamna comisar. Uh, thank you very much, colleague. Następnym mówcą będzie pan Evgen Toszenowski. Bardzo proszę w imieniu. Rekomendul domnul Toszenowski, în numele ECR, vă rog. A velmi si vážím té možnosti diskuze na výboru. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem în această eh, comisie posibilitatea de a ne întrevedea și a schimba opinie cu doamna Biencovska. Eh, aș vrea să vorbim despre industria siderurgică. Dumneavoastră spuneați, doamna comisar, că China are o problemă în a îndeplini condițiile pentru a fi recunoscută ca economie de piață funcțională. Și am și o întrebare în această privință. Cum vedeți evoluția Chinei pe viitor? Cum putem să soluționăm această problemă? Eu înțeleg că la următoarea noastră reuniune vreți să ne oferiți o informație nouă, dar să știți că problema mi se pare foarte serioasă este, eh, industria siderurgică este într-o situație dificilă peste tot în Europa, iar noi, în comisia noastră, am dezbătut eh, mult problema <clears throat> și situația actuală a siderurgiei europene. Și o altă problemă care este la fel destul de complicată, dar tot face parte din portofoliul dumneavoastră, doamne comisar. Este vorba de proiectele spațiale Copernicus și Galileo. În legătură cu acestea, aș vrea să vă întreb cum uh, vedeți uh, stabilizarea Agenției uh, Europene de Reglementare în domeniu, care trebuie, pe măsură ce avansează aceste proiecte, să-și asume tot mai multe atribuții. Suntem aproximativ la mijlocul perioadei de referință și în toamna aceasta este prevăzută luarea în exploatare a patru noi sateliți ceea ce eh, este un efort de coordonare deosebit. Eu cred că această agenție eh, spațială europeană trebuie stabilizată din punct de vedere al personalului afectat. De asemenea, vreau să mai adresez și o altă întrebare. Cum pot fi eh, sprijinite, sprijinite demersurile în cadrul proiectului Galileo pentru ca acesta să devină profitabil Uh, sub raport economic. Și apoi, ultima temă despre care ați vorbit și dumneavoastră, domnule comisar, uh, legat de uh, evenimentele trage de la Orlando. S-a relansat acum dezbaterea privind regimul de proprietate asupra armelor de foc automate. Eu știu că situația este complicată și că există implicații și riscuri politice dar, pe de altă parte, com- propunerea Comisiei uh, conține foarte multe neclarități care uh, pe viitor ar putea ele însele să genereze situații neplăcute. De aceea sunt convins că uh, multe din statele membre uh, au preferat uh, să uh, adopte ajustări în legislațiile lor uh, fără uh, o armonizare a acestor eforturi. Uh, ar fi bine, cred eu, ca elementele pozitive din diferitele legislații naționale ale statelor membre să fie preluate într-un efort, efort de armonizare. Uh, unele instrumente legislative din statele membre sunt deja foarte bine definite Eh, există foarte bune prevederi și dispoziții în legătură cu exploatarea sau scoaterea din uza armelor automate și semiautomate. Eh, din păcate, eh, inexactitățile în propunerile dumneavoastră fac statele membre să ezite. Credeți că mai există posibilitatea de a ajusta propunerea Comisiei după cel mai bune experiențe și practici ale statelor membre? Mulțumesc. Urmează domnul Silichiotis din partea GUE. Haristo, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mai întâi vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. A fost uh, foarte cuprinzătoare, dar uh, n-ați vorbit uh, prea mult, n-ați insistat prea mult asupra IMM-urilor și situația în care se află IMM-urile din sectorul industrial. Există o situație dificilă a acestor întreprinderi mici și mijlocii, eh, care se datorează, nu în ultimul rând, programelor de austeritate. Astfel, dezindustrializarea eh, este mult mai intensă în sudul Europei. Tot mai multe fabrici, fabricuțe își închid porțile și este din ce în ce mai dificil să eh, lansezi investiții noi. Deci avem nevoie de o perspectivă de relansare pentru aceste IMM-uri eh, din sectorul industrial. Aici trebuie luate măsuri. În ce privește strategia de investiții, se pare că asta ar fi panaceul pentru toate problemele, dar nu eh, nu pare să fie totuși soluția sau panaceu pentru IMM-urile din țările în care există o recesiune economică de lungă durată, pentru că uh, acest plan de investiții se bazează pe investiții private. Grupul nostru, GUE, consideră că este foarte important să fie pro- promovate și relansate investițiile uh, în sectorul public. Asta trebuie făcut cu uh, ajutorul uh, Uniunii Europene, pentru că numai așa se poate relansa economia europeană până acum s-au cheltuit foarte mulți bani, inclusiv prin diferitele mecanisme de sprijin europene, pentru eh, subvenționarea și ajutorarea sectorului financiar, dar economia reală nu a beneficiat de prea mult sprijin până acum. Deci, doamnă comisar, ceea ce ați spus eh, dumneavoastră legat de industria inteligentă, industria spațială, e foarte important, într-adevăr. Dar este important uh, să existe și multe IMM-uri care să se folosească de produsele și serviciile acestor noi ramuri. Și într-un context de dezindustrializare, tocmai IMM-urile sunt cele care își închid porțile. Pentru noi este important să existe un program concret pentru sprijinirea acestor IMM-uri care reprezintă coloana vertebrală a economiei. E nevoie de impulsuri pentru creștere și relansare economică, trebuie să revizuim cadrul de reglementare pentru IMM-uri și trebuie luate măsuri pentru accesul mai facil al IMM-urilor la finanțări de diferite tipuri. Totdeauna se spune că trebuie să acționăm preventiv și nu doar după ce tot răul s-a întâmplat. Așadar, să nu încercăm acum să instituim noi reguli pentru uh, lucruri care s-au întâmplat uh, până acum. Încă o dată, susțineți economia reală prin măsuri mai concrete. Asta ne dorim din partea Comisiei. Ce fel de reglementari uh, propuneți să de altfel pentru programul european COSME. Spuneați că vă propuneți să luați măsuri concrete pentru COSME, dar care sunt acestea? Și, nu în ultimul rând, doamnă comisar, care sunt măsurile pe care le propuneți pentru susținerea IMM-urilor astfel încât să supraviețuiască concurenței neloiale care uh, începe să se contureze în contextul TTIP. Acest acord TTIP va fi extrem de dăunător pentru IMM-urile din Europa și de aceea vreau să știu dacă deja aveți planuri pentru a contracara efectul, impactul negativ al, acestor, al acestui acord asupra IMM-urilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Au fost uh, cuvântările numele grupurilor politice. Acum mergem la ceilalți vorbitori. <clears throat> Domnul Piper, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Asta de mijloc așteaptă TTIP-ul și nu pot decât să vă încurajez să continuați acolo și să ușurați situația comercială a întreprinderilor mici și mijlocii. Trei observații. Odată, competitivitatea cu privire la China. Într-adevăr, în relația cu IMM-urile avem probleme mari, fie că vorbim de industria ceramică, fie de furnizorii pentru industria aluminiului sau siderurgică, în special firmele mici nu prea mai au curaj. Ei spun că se tem de dumping, pot dovedi asta, iar procedurile comisii durează mult prea mult durează mult prea mult și dacă situația va continua luni de zile, mă tem că în multe regiuni din Europa vom avea probleme mari din cauza acestei concurențe din China și în special în rândul IMM-urilor care vor trebui să închidă. Vă rog să vă mișcați mai repede la aceste proceduri concurențiale. A doua observație, eficiență energetică. Săptămâna viitoare vom decide dacă vom avea un obiectiv de reducere, nu de eficiență, ci de reducere, de economisire de 40%. 40% e aproape jumătate din consumul de energie. Eu, ca și mulți alții, sunt de părere că asta afectează în special întreprinderile mici, mijlocii. Dorim să ne mișcăm înspre electromobilitate, mașini electrice. Vom avea nevoie de foarte multă energie și asta din energii regenerabile, desigur. Și acum, dintr-o dată, vrem să consumăm cu 40% mai puțin. Păi ne opunem inovații, ne opunem progresului, ne opunem creșterii locurilor de muncă și mă interesează ce părere are comisara pe industrie. Iar un ultim subiect, FC, da, IMM-urile profită de FC. Ieri am fost la Ministerul uh, Economiei de la noi, unde se spune, da, știu că se adaugă la banca de investiții undeva la sfârșitul listei, dar ne lipsește faptul că proiectele pe care le primim în uh, Germania și Polonia, să ne putem lăuda cu acestea. Nimeni nu știe despre ce e FC de fapt în țară. Noi vorbim pe larg aici, dar cum promovează FC inovația pentru companie mici, nu știe nimeni în țările noastre. Și de aceea ar trebui să venim cu mai multă transparență aici, pentru că sunt lucruri bune pe care le face Comisia în regiuni. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Roel. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc și pentru aceste activități. O întrebare am, dacă îmi permiteți. Promovarea industriei, un subiect pe care l-au menționat mai mulți colegi. Uh, nu se face doar cu măsuri proprii. Promovarea industriei poate însemna și că protejăm industria de prea multe reguli, de prea multe obstacole, de prea multe probleme. Ați dat exemplu industriei siderurgice, care e un exemplu foarte potrivit. Avem exemplul Chinei, da, dar și problema sistemelor de comerț cu emisii condițiile sunt atât de rele încât industria siderurgică nu prea mai are șanse în Europa. Nu există vreo șansă în Europa, în comisie, să ne gândim dacă la comerțul cu emisii n-am putea face condiții mai bune la, in, pentru industrie. Ar exista soluții. Am putea, de exemplu, să lăsăm atât obiectivul climatic, cât și să promovăm industria dar la certificatele negociate care ajung în bugetele statelor membre, acolo să scădem valoarea. Știu că Consiliul nu vrea asta, dar fi, cred, o soluție înțeleaptă dacă Comisia și Parlamentul am spune împreună, iată, facem o propunere. Scădem câteva puncte acolo și avem o marjă pentru industrie, asta ar ajuta mult industria și cea siderurgică și altele, mult mai mult decât toate cuvântările noastre frumoase de aici. Mulțumesc și dumneavoastră, doamna Werner. Mulțumesc. Doamna comisar, o întrebare despre China. China are o poziție foarte agresivă. Mă gândesc doar la o posibilă achiziție a producătorului Cuca din Germania, e un exemplu din multe altele, eu cred că această politică industrială nu dorim să o copiem. Bine, nici nu putem. Dar ce facem cu această strategie de expansiune a Chinei? Eu cred că ar trebui să subliniem principiul reciprocității. Nu știu ce părere aveți. Știu că peste puțin timp, veți discuta cu colegii, dar totuși, ce părere aveți? Asta mă interesa acum. Și mai am o întrebare concret cu privire la căile ferate, industria căilor ferate. Săptămâna trecută în plen am avut o întrebare, dumneavoastră însă nu ați fost prezentă și critic acest lucru, nu doar că nu ați fost prezentă, dar nimeni dintre comisari care ar fi are, are în portofoliu ceva legătură cu căile ferate, nimeni nu a fost prezent și vreau să insist pe acest aspect. E de criticat. <clears throat> e o poziție fără de respect față de Parlament. Așadar, întrebarea mea, când propuneți un dialog pentru industria căilor ferate? E vorba de 400.000 de locuri de muncă. Nu putem să ne concentrăm doar pe industria siderurgică, ci pe toate branșele afectate. Și tocmai săptămâna trecută am vorbit despre industria căilor ferate și aș dori să-mi spuneți ce poziție aveți și ce planuri aveți ca urmare la această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toia, prim vicepreședinte. Comisaria. Mulțumesc, doamnă comisar. Vreau să vă spun că eu cred că o strategie complexă, totală, pentru toată industria ar fi foarte oportună. Dumneavoastră ați spus că veți uh, analiza această posibilitate, însă eu cred că în așteptarea unui cadru foarte complex ar putea să pierdem câteva ocazii care vin pe parcurs și vreau să, fac trei, să dau trei exemple. Instrument, instrumentul de uh, ghișeu pentru IMM-uri Uh, SME Horizon, pentru care avem un buget, FCU și IMM-urile, cercetarea și inovarea tehnologică, pentru care uh, se poate face cercetare pentru că să se ajungă la produs și uh, apoi uh, posibilitatea de a avea un domeniul electronicii, un joint undertaking, de exemplu, o întreprindere comună. Toate aceste resurse pe care le avem pentru cercetare ar trebui să poată să fie finalizate. Ar putea să ducă, de exemplu, la produse noi pe piață de care avem nevoie acum, inovarea tehnologică care este necesară chiar acum. Și vreau să vă întreb, deci, în așteptarea acestei strategii complexe pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o pentru industrie, cum credeți că se pot uh, coordona folosirea acestor instrumente diverse pe care le avem acum la dispoziție, care trebuie folosite urgent pentru a relansa industria într-o manieră coordonată și nu întâmplătoare și uh, prioritățile pe care ni le-am uh, plasat, de exemplu, în industria feroviară, pentru ca să ne păstrăm locurile de lider în acele sectoare în care suntem lideri. Deci cum credeți că putem face o folosire mai bună a acestor instrumente pe care se folosesc acum cumva la întâmplare și ar trebui să garantăm deci o folosire mai coordonată a instrumentelor, a resurselor pe care le avem. Cum credeți dumneavoastră că putem face acest lucru în așteptarea strategiei? Ce viziune aveți dumneavoastră, ce viziune de ansamblu în Europa pentru a recupera gapul pe care îl avem față de alte domenii și alte spații din acest uh, lume. Mulțumesc! Uh, thank you, madam. Uh, mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Esta mea la comisaria por la información que Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru informații. Și eu vreau să subliniez că e important să promovăm industrializarea în Europei. Avem acel obiectiv de 20% care ne măsurăm, ceea ce înseamnă că trebuie să avem o poziție unită, mai ales când vine vorba de noi șanse, noi nișe. Mă gândesc și la partea legalității. Toate aceste aspecte sunt importante. Apoi, industria culturală se confruntă și ea cu probleme economice grave. Dacă tot vrem să creăm locuri de muncă, e vorba și de protecția proprietății intelectuale, de drepturile de autor, drepturile cu privire la plăți. Ar trebui să-i susținem și pe creatorii de artă și ar trebui să-i plătim corespunzător. Și ați vorbit și de subiectul datelor, big data, protecția datelor, protecția sferei private. Trebuie să ne asigurăm că aceste date sunt și folosite în mod corespunzător. Ați, v-ați mai referit la o întrebare la care s-au referit și alți colegi, și anume problemele cu care se va confrunta, cu care se confruntă industria siderurgică. Trebuie să susținem această industrie și să o protejăm, mai ales față de practici necorespunzătoare, în special față de importurile din China. Este sarcina Comisiei să protejeze sectoarele care se confruntă cu probleme. De exemplu, industriile mari consumatoare de energie, ca industria aluminiului, a oțelului. De dimineață spuneam cu privire la ITS că avem nevoie de un fond social european ca să putem plăti despăgubiri pentru aceste ramuri industriale. Acestea suferă de concurență neloială și intern în Europa. Există unele state membre care au inițiat fonduri proprii și care susțin astfel de industrie. Aș numi Germania și Italia în acest exemplu. Avem o piață unică și de aceea atrag atenția asupra faptului că sunt necesare măsuri de corectare și asta se poate face doar cu un astfel de fond de compensare. Mulțumesc, doamna Tessa Griffin. Mulțumesc, Jerzy. Mulțumesc, domnule Biencovska. Sper, în primul rând, că vom fi aici și peste două săptămâni. Numai dacă cele 28 de state membre lucrează împreună, putem lupta cu China și cu problemele din industria siderurgică, de exemplu. În țara mea, Regatul Unit, am văzut comunități precum Paul Torbert și Red Car devastate și dacă o astfel de industrie dispare, nu sunt doar la cele locuri de muncă care se pierd, ci lanțul de furnizare, toate comunitățile, de fapt, care au de suferit pe perioade foarte lungi. În ceea ce privește China, am văzut standardele de calitate, salariile, dumpingul social și așa mai departe. Și nu e vorba doar de siderurgie, cum spuneau colegii, e și o problemă în domeniul ceramicii, al sticlei, e competiție neloială și trebuie să luăm măsuri împreună și asta urgent, pentru că milioane de locuri de muncă în întreaga Uniune Europeană sunt în pericol. Trebuie să protejăm aceste locuri de muncă și comunitățile noastre. În ceea ce privește eficiența energetică, Da, așa este. Cei săraci au de beneficiat de aici. În continuare, 50 de milioane de cetățeni europeni sunt în sărăcie energetică și prin eficiență putem îmbunătăți calitatea locuințelor, pentru că cei mai săraci trăiesc în cele mai proaste condiții și putem ajuta oamenii să scape de acest tip de sărăcie. <clears throat> Iar în ceea ce, în ceea ce privește cele spuse de colega mea, nu e vorba de ITRE și CULT sau ITRE și ENVI. Avem nevoie de o politică comună care aduce la oaltă toate aspectele lanțului de uh, distribuție și producție și care să protejeze ceea ce avem în UE. Mulțumesc! Mulțumesc, Edward Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. China nu este o economie de piață, asta este ce ați spus noastră în discursul uh, dinainte și asta este ceea ce ați reafirmat acum. Și totuși ne atrageți atenția cu privire la dificultatea dezbaterilor în cadrul Colegiului Comisarului, Comisarilor pe 23 iulie. Ne-ați spus că va fi foarte dificil. Permiteți-mi, vă rog, să mă uimesc uh, de ce discutați de-abia pe 23 iulie, nu este puțin cam târziu, noi vom fi în pauza parlamentară de vară, nu o să putem să reacționăm deloc la ceea ce spune Comisia cel de vreme în septembrie o să putem reacționa. Deci nu cumva în spatele acestei date avem de fapt o capcană noi, cel puțin parlamentarii europeni, am fost foarte clar împotriva luna trecută și mă întreb de ce așteptăm atât acum. Și nu numai noi. De fapt, sindicatul european care include mai multe uh, federații, săptămâna trecută la Madrid, uh, a votat în unanimitate, deci 50 de milioane de locuitori s-au pronunțat împotriva acordării statutului de economie de piață către China. Mâine Comitetul Regiunilor votează o rezoluție în acest sens în care cere Comisiei să nu recunoască acest statut uh, pentru China. În același timp, dacă facem o legătură cu ETS-ul, pentru că tot vorbim de ETS, Poate să vă uimiți, eu sunt fostul siderurgist care vă spune că ETS-ul e poate un lucru bun până la urmă. Deci, dacă încercăm să facem industriile mai puțin poluante pentru ziua de mâine, e bine pentru toată lumea, e bine pentru planetă și și foarte bine pentru lucrători. Însă, și aici însă îl subliniez, ETS-ul nu va fi eficient pentru planetă și pentru economie decât uh, dacă include toată planeta. Economia este globalizată, deci probabil că ar trebui și comisarii să înțeleagă în fine că Europa nu este un, un uh, continent undeva în mijlocul nimicului și dacă vorbim de siderurgie, eu zic că se potrivește această chestiune și, și domnul Roy l-a spus la fel, oricâte statistici o să facem, ce vrem noi putem face, niciodată nu o să putem lupta împotriva dumpingului din China și prețul uh, materiilor prime de acolo. Aceasta este miracolul Chinei. Vreau să vă dau doar două cifre. În 2015, 37 de milioane de tone de uh, oțel chinez au intrat pe piața europeană. Dacă luăm 3 tone de CO2 pe uh, uh, tonă de uh, oțel produs, este peste un miliard de euro pe care le-a pierdut economia europeană pentru a-și moderniza industriile și pentru ca să să nu existe un impact asupra prețului. Vreau doar să vă spun atât că liniștea din partea Consiliului este foarte ciudată. ETS-ul care se aplică la, doar la Europa s-ar putea să fie două măsuri, de fapt, punitive pe care s-ar putea să le plătim mai târziu foarte scump. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult. Stimate coleg, cine mai dorește să ia cuvântul, vă rog? Doamnelor și domnilor, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci vreau să vă rog, doamnă comisar, să răspundeți la întrebările care s-au pus. Da, o să fac uh, tot ce pot. În primul rând, o să încep să răspund în bloc la întrebări, pentru că este felul cel mai simplu de a o face și Ceea ce nu am răspuns verbal, o să răspund în scris. În primul rând, în ceea ce privește procentul de 20% de industrie în comun în uh, economiile noastre. Bineînțeles că Uniunea Europeană nu este încă um, în măsură să atingă cele 20%, dar îi mulțumesc foarte mult doamnei Griffin pentru că dânsa a răspuns cumva la întrebare. Trebuie să punem împreună toate bucățelele Industria este din ce în ce mai dependentă de performanța activităților complementare, uh, rețelele, TIC, servicii, inovare. Și iată de ce încercăm să fim cât se poate de preciși în ceea ce privește digitalizarea industriei, uh, industria curată. Avem foarte multe regulamente care sunt extrem de importante exact în domeniile acestea. Avem apoi investițiile pe termen lung. Investițiile pe termen lung sunt foarte importante, însă un răspuns foarte clar o să-l primim în strategia noastră, prin strategia noastră industrială. Anul uh, viitor. Trebuie să re, uh, încercăm să facem o evaluare a industriei noastre, Chiar și acum 70% din uh, valorile, din valoarea serviciilor noastre vin, de fapt, din servicii. Servicii, uh, de exemplu, în domeniul uh, auto, industriei auto. După cum spuneam, 20% așadar, un punct important, dar nu putem să vorbim numai de um, domeniul de producție în sine. Apoi, în ceea ce privește energia foarte multe întrebări în legătură cu energia. Am primit, în primul rând, ce trebuie să spunem este că nu vom accepta o creștere a prețurilor. În al doilea rând, și aici avem uh, scopul principal al Uniunii Pieței Energetice, eu chiar cred că politicile climatice nu sunt uh, pentru sau împotriva dezvoltării industriale, mai ales acum. Pe de o parte, nu putem să ne permitem să omorâm industria noastră, dar nici nu putem să ne permitem să trăim într-o societate în care nu se respectă țintele climatice. Și vreau să vă amintesc că obiectivele acelea la nivel înalt sau decizii importante sunt luate de către Consiliu Așadar, revizuirea ETS, care a fost prevă, uh, prevăzută pentru iulie 2017, se discută acum între colegislatori. Uh, discuțiile trebuie să mai aibă loc uh, în continuare. Noi vom contribui cât vom putea și dacă ne uităm cu adevărat la propunerile anterioare ale Comisiei, care au ieșit cumva din încinta uh, Comisiei și sunt acum la Consiliu, vedem o diferență substanțială și aici avem și uh, sarcina noastră principală. Nu este suficient pentru industrie, dar chiar în această dimineață am avut o întâlnire, de exemplu, cu uh, industriile foarte reprezentative din domeniul uh, energiei și am uh, vorbit despre cum am putea să gestionăm mai bine revizuirea ETS-ului. Eu aș vrea să reprezint cu adevărat industria europeană și vreau să vă promit că voi asculta partenerii noștri din industrie, o să fac tot posibilul pentru a-i asculta în toate punctele. Europa nu poate să-și piardă industria, dar nici nu trebuie să renunțăm la ambițiile noastre. Avem ambiții în mai multe domenii, incluzând aici și uh, politica globală de uh, climatică care se schimbă. După cum spuneam, de mașini, sigur, lumea va arăta în 20 de ani cu totul altfel, însă va trebui să trecem prin uh, această perioadă de tranziție pentru ca să putem să ne asigurăm că suntem uh, on the safe side, ca să spun așa, suntem în siguranță. Trebuie să ne îmbunătățim și uh, strategia pe eficiența energetică. Poate că va trebui uh, să încercăm să folosim o industrie, o energie combinată um, de centrale de mai multe tipuri. Am discutat uh, la Consiliu despre variantele pe care le avem pe piața energetică. Alocarea cotelor de emisii, aici Consiliul are decizia în mâini. Fondurile pentru compensarea costurilor directe sunt o idee bună, însă trebuie să ne asigurăm că există un echilibru pe piața unică a energiei. Însă toate acestea vor fi foarte dificil de vândut la Consiliu ca idei. În legătură cu oțelul și China, vorbeați de alte sectoare. Spuneați cum încearcă alte sectoare să se apere în fața practicilor neloiale. Sigur că e foarte clar că trebuie să folosim toate instrumentele la dispoziție pentru ca să îi uh, protejăm pe producătorii europeni. Sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus în domeniul uh, oțelului. Mecanismele de apărare comercială trebuie să fie îmbunătățite. Avem un nivel record de instrumente de apărare comercială momentan. Știu însă că e un proces foarte lung și de aceea noi am propus o modernizare a pachetului de apărare comercială. Din păcate însă acesta s-a blocat la Consiliu și uh, vorbeam ieri cu președinția olandeză și uh, cred că este foarte important să ne apărăm uh, industria oțelului. Comisia acționează, Parlamentul acționează și Consiliul este foarte implicat în proces acum, dar după cum spuneam înainte, nu toate statele membre uh, sunt uh, pe aceeași lungime de undă. Am accelerat procesul deciziilor în uh, ceea ce privește mecanismele de apărare comercială. Acum avem șase luni, deci am început de la nouă însă. Nu este însă responsabilitatea mea, trebuie să recunosc, este comisarul pentru um, comerț, dar am accelerat un pic lucrurile. În ceea ce privește China și statutul de economie de piață pentru China, nu s-a decis încă nimic. Am avut o primă discuție în Colegiul Comisarilor despre acordarea de statut către China. Sigur că nu am avut unanimitate în colegiu, după cum vă imaginați. Știți care este părerea mea personală. Eu nu cred că China este o țară care poate să se bazeze pe o economie de piață și uh, nu știu ce soluție sofisticată va trebui să găsim în domeniu, însă ceea ce e clar e că trebuie să avem răbdare, pentru că propunerea Comisiei va veni în curând După cum știți, sunt cunoscute părerile mele și uh, cred că vom găsi o soluție. Pare rău, am foarte multe hârtii. Uh, on uh, eh, EFSI eh, and, and uh, COSME. În legătură cu COSME și EFSI, În primul rând, vedem uh, primele rezultate ale fondului de care vorbeam, care ar putea să fie folosit pentru produse și proiecte industriale. Spuneam că avem nevoie de proiecte industriale care nu țin neapărat de infrastructură. Statele membre trebuie să facă propuneri și deja se întâmplă. Nu e vorba de un număr foarte mare de propuneri industriale, ci trebuie spus că EFSI are o fereastră pentru IMM-uri, deci o parte din uh, fonduri vor merge la IMM-uri, ceea ce este o oportunitate foarte importantă pentru ei. Până în momentul de față, avem uh, contracte cu privire la um, acest domeniu, însă procesul trebuie să fie mult mai rapid și uh, avem nevoie deci de o accelerare. În ceea ce privește Cosme, trebuie să spun din nou foarte deschis că eu nu sunt foarte mulțumită de cum funcționează Cosme. E un instrument foarte bun pentru 8 milioane de euro, 8 eh, miliarde de euro. Trebuie să-l promovăm, sunt de acord. E nevoie de o sursă de finanțare pentru proiectele bune, dar din păcate cred că va trebui să-l lăsăm uh, pentru anul viitor și poate că vom încerca să re gestionăm felul în care curg uh, fondurile și să vedem cum uh, se primesc banii de către recipienți, de către beneficiari. Ar trebui să ne concentrăm mai bine pe partea digitală, inovatoare a economiei noastre și pe această parte a mm, lanțului de uh, valoare industrială, care este de asemenea important. În legătură cu industria feroviară, ceea ce a spus, uh, domnule Werner, e foarte important. S-a pregătit al patrulea pachet feroviar, odată cu uh, proiectul Shift to Rail, în care se prevăd uh, parteneriate care sunt deja, de fapt, operaționale. E vorba de o parte din soluție când vorbim, de exemplu, de creșterea conștientizării, de creșterea inovării, toate acestea sunt o parte a, soluției. Nu pot decât să vă spun că sunt foarte deschisă să discut cu dumneavoastră despre toate subiectele acestea. Poziția Comisiei a fost uh, prezentată săptămâna trecută la plenară și, după cum ziceam, toate inițiativele Shift to Rail, dar și uh, pachetul uh, feroviar al treilea, au fost fost uh, menționate ca fiind un uh, potențial esențial pentru uh, domeniul feroviar. Nu știu ce am uitat în legătură cu armele de foc. Propunerea se bazează pe cele mai bune soluții din partea statelor membre. Discuția se poartă acum la Consiliu și la Parlament. Pe 9 iunie, Consiliul a fost de acord cu o abordare generală. Ceea ce am observat și uh, ceea ce vedem acum e că legislația națională nu este suficientă. Deci uh, am dat cel mai bun exemplu um, de legislație uh, în vigoare în Europa și am încercat să plecăm de la acest cel mai bun exemplu. Știu care este poziția vânătorilor, cunosc diferitele păreri, dar o să fac tot posibilul pentru ca să acceptați acest pachet. I think it's more or less. Cam atât. A, mai era jalonul pentru ETS. Jaloanele fac parte din colegislație, deci domnule Nica, în răspuns către dumneavoastră, după întrebarea pe care ați spus-o, noi suntem foarte activi eu personal și serviciile mele suntem foarte activi în cadrul uh, discuțiilor la nivelul Consiliului pe tema ETS-ului. Facem uh, tot posibilul. Trebuie să mai spun încă o dată, cum am spus și înainte, e foarte ușor să atacăm Comisia pentru propunerile pe care le face, dar trebuie să remarcăm, și cred că toată lumea știe, că primele propuneri și primele idei sunt uh, luate de către uh, Consiliul la nivelul cel mai înalt. Aud foarte multe plângeri de la ministrii responsabili pentru economie uh, despre mm, măsurile ETS, dar punctul 1 uh, de care se discute sunt acordurile de climatice și ETS-ul și apoi uh, acordurile pe care le avem la nivel foarte înalt în Europa. Comisia nu face decât să execute ceea ce s-a decis la acest nivel. Este foarte nedrept, într-un fel, să tot uh, atacăm Comisia, deși de obicei sunt de partea industriei, foarte, foarte des. Dar cred, totuși, că lumea este în schimbare și poate că în 30-40 de ani industria noastră o să arate cu totul altfel. Și dacă mă întrebați, de exemplu, despre cărbune, eu cred că împreună cu statele membre trebuie să facem eforturi, să elaborăm strategii prin care să ne schimbăm uh, industria și energia uh, și momentul și felul în care se gestionează acestea în anii următori. Inițiativele Comisiei vor fi întotdeauna cele care vor pune industria ca prioritate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru răspunsurile noastre foarte ample la întrebările noastre. Mulțumesc și pentru că ne-ați uh, ajutat să pregătim uh, reuniunea noastră din toamnă. Trebuie să ne pregătim și pentru anul următor, 2017, unde vom trebui să purtăm o discuție mai amplă. Toate punctele au fost foarte importante pentru noi. Mulțumesc, stimați colegi, pentru discuție și mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentă. prezență. Da, anul acesta, într-adevăr, o să mai discutăm. Cel puțin de două ori pe an trebuie să ne întâlnim. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, dear colleagues, ladies and... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, următorul punct de pe urmă, ordinea de zi, prioritățile ite în bugetul pentru 2017. V-am spus deja mai devreme că trebuie să ne pregătim pentru 2017 programul Parlamentului, programul Uniunii, programul Comisiei, iată, teme care tot revin și în cadrul dialogului nostru structural cu comisarii. În legătură cu bugetul pentru 2017 este prevăzut uh, un schimb de opinie cu domnul Jens Geier din partea Comisiei pentru Bugete, raportor. Deci raportor pentru bugetul Uniunii Europene pe anul viitor. Stimați prieteni, și vorbitorul nu mai continuă. Domnul Gaier, vreți să spuneți ceva? Vă rog. No, președinte, um, avem o chestiune generală de porre, Nu, voi... Nu, pe domnule președinte, am o întrebare de ordin general. Nu vreau să deranjez uh, derularea programului. Înțeleg că domnul Gaier nici nu este în sală deocamdată. A, nu, domnul Gaier este aici. Și așteaptă. Bun, dar atunci permiteți-mi că la sfârșitul uh, dezbaterii să am o scurtă întrebare, da? Bun. Intervenție fără microfon a președintelui. Eu vorrei dire, președinte. Domnule președinte, vreau să spun următorul lucru. Uneori, uh, nu primim răspuns la întrebările noastre. Eu am lansat o întrebare foarte clară, poate doamna comisar n-a înțeles-o, dar eu am întrebat foarte clar uh, și doamna comisar nu mi-a răspuns deloc. Da? Deci dacă comisarul vine aici în mijlocul nostru, în comisie, și dacă noi punem niște întrebări, de obicei se întreabă și se și răspunde la întrebări. Și dacă n-ai înțeles întrebarea, mai întrebe cum a fost întrebarea, ca să poți răspunde. De data asta se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. Data viitoare, când uh, nu o să primesc răspuns la întrebarea mea, să știți că voi uh, interpela comisarul în mod formal. Președintele, nu mă amintesc uh, toate întrebările, deci uh, pentru mine e foarte dificil să spun dacă într-adevăr s-a răspuns la toate întrebările sau nu. Doamnă vicepreședinte, este evident că în toate următoarele reuniuni cu comisarii, la sfârșitul ultimei intervenții a comisarului, vă voi întreba pe dumneavoastră, stimați membri, dacă, dacă doriți să vă răspund, repetați întrebările la care n-ați primit răspuns. Și atunci uh, lucrurile o să fie mai clare, pentru că deocamdată mie nu mi-e foarte clar. Uneori, uneori colegii vreau uh, pur și simplu să mai, să mai adauge o întrebare. Da? Și când pot, uh, dau cuvântul colegilor după intervenția din urma comisarilor. De data asta nu a cerut nimeni uh, să mai intervină și de aceea nici eu nu am uh, întrebat în mod formal dacă are cineva dintre colegi vreo întrebare sau uh, dorește să revină cu o întrebare la care se pare că nu s-a primit răspuns. Da? Deci asta va fi modul de procedură. Mulțumesc, doamna Natoia, vă mulțumesc pentru propunere și așa vom face. Pentru că înțeleg că dumneavoastră nu aveți suficient curaj să ridicați uh, uh, ștacheta și atunci o voi face. Nicio problemă. Nu e lipsă de curaj, domnule președinte, e numai de vorba de cei șapte ani de acasă. Votul uh, în ce privește poziția ITRE cu privire la mandatul pentru 2017 a fost azi dimineață vă mai amintiți. Deci e important că dacă vrem să prioritizăm cele mai importante teme pentru noi, avem nevoie de un buget pe măsură care să răspundă acestor priorități. Vreau să vă spun că Comisia va prezenta proiectul de buget pentru 2017 pe 1 iulie. Deci, cu o lună mai târziu decât s-a așteptat uh, inițial. Noul termen pentru depunerea amendamentelor s-ar uh, muta și el pe 5 iulie, ora 12. Deci am amânat și noi discuția și atunci am amânat și termenurile pentru depunerea amendamentelor. Votul în ITRE va avea loc pe 12 iulie. Eu acum vreau să vă întreb, și e foarte important, stimați colegi, aș vrea să vă rog să depuneți toate amendamentele în engleză. Și îmi pare rău că trebuie să vă spun. Adică nu mi nu-mi pare mie rău, dar uh, știți că uh, mă, mă gândesc că poate pentru unii dintre asta este mai dificil. Dar vă rog să aveți înțelegere că nu putem să traducem amendamentele din toate limbile noastre în engleză sau, mă rog, în alte limbi, pentru că avem doar trei săptămâni la dispoziție și uh, între termenul de depunere a amendamentelor a, și vot avem doar câteva zile. Deci vă rog să fiți pregătiți să depuneți amendamentele în engleză. Termenul este 5 iulie la ora prânzului. Și acum. Nu prea avem mult timp. Primul uh, trilog este pe 13 iulie, uh, dar poate că domnul raportor ne spune și mai exact care e situația. Și va cuprinde niște recomandări generale. Deci, este de aceea foarte important ca prioritățile ITRE să fie incluse în propunerile și recomandările raportorului din partea Comisiei de Bugete. Raportorul nostru ar putea folosi avizul recomandările noastre în propriile sale recomandări și în prima rândă cu trialogul. Domnule Gaier, hai să vedem cuvântul la începutul acestei dezbateri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, descris foarte exact situația. În mod normal ar trebui să ne desfășurăm deja activitatea de vreo trei săptămâni încoace pe marginea proiectului de buget 2017. Ar trebui să avem deja prime dezbateri uh, pe tema propunerii comisiei, dar comisia, uh, iată, a amânat publicarea proiectului de buget pentru 2017 cu motivația oficială că uh, calculele costurilor uh, cu privire la criza de refugiați încă nu au fost uh, finalizate și de aceea propunerea va fi prezentată pe 25 iunie. Asta nu are niciun fel de legătură cu faptul că mm, data publicării urmează la două zile după referendumul uh, din Regatul Unit, uh, totuși este o situație foarte delicată. Parlamentul European este pus în situația în care, de la sfârșitul lui april, e încoace, a adoptat deja o poziție și orientări clare vis-a-vis -vis de proiectul de buget 2017. Uh, mă bucur că am putut uh, obține o largă susținere a Parlamentului pentru aceste orientări, care uh, sperăm că ne vor ghida spre adoptarea în cele din urmă, sperăm nu foarte târziu, a bugetului pentru anul viitor. Am mai Uh, operat uh, și unele modificări uh, pentru bugetul anului în curs, 2016, care este confruntat cu mari provocări. Vreau să atrag atenția asupra faptului că criza refugiaților a generat costuri Uh, foarte mari la capitolul 4, uh, cheltuieli uh, de politică externă legate de refugiați și capitolul 3, cheltuieli interne, măsuri compensatorii vis-a-vis -vis de criza refugiaților. Deci marjele de manevră au fost complet exploatate și uh, în cadrul financiar multianual nu mai există posibilități de ajustare în sus pentru anul 2016. Acum, aceste crize nu s-au terminat acum, ci se continuă și se vor continua. Din păcate, nu se întrevede o rezolvare a cauzelor care au generat această criză a migranților și refugiaților, deci uh, putem să uh, conchidem că uh, o mare parte a situațiilor și provocărilor care, cu care suntem deja confruntați în 2016 vor fi prezente și în 2017. Peste toate acestea se mai suprapune și criza economică care nu a fost depășită de toate statele membre aș reaminti și contextul politic în care intervine toată această dezbatere. Parlamentul European a creat instrumente financiare speciale în CFM-ul actual. Avem puncte de vedere în continuare divergente față de Consiliu în legătură cu utilizarea instrumentelor financiare speciale dincolo de uh, cadrul bun, bugetar. Utilizarea acestor uh, uh, instrumente financiare above and beyond, cum e formularea în engleză, deci dincolo de uh, limitele bugetare propusă de Parlament, nu este agreată de uh, Eh, Consiliu. Vă atrag însă atenția că eh, asupra faptului că dacă nu am fi utilizat până acum aceste instrumente financiare deosebite, eh, bugetul n-ar fi putut fi executat în anul acesta. O doua observație, care este mai apropiată oarecum de activitatea Comisiei dumneavoastră, trebuie să găsim încă fonduri pentru fondul de garantare al EFSI. Până acum am uh, mobilizat 3,38 de miliarde de euro, dar uh, până la 8 miliarde de euro fond de garantare pentru EFSI uh, mai este destul de mult și nu mai vorbesc despre nevoile suplimentare de, de, de disponibilități bugetare pentru facilitatea pentru Turcia și așa mai departe. Pentru mine este tot mai evident că Uh, CFM-ul uh, este mult prea optimist, adică uh, reprezintă un proiect bugetar multianual care a arătat foarte bine în 2013, dar care în lumina crizelor actuale este tensionat peste măsură și este pe cale să se dezmembreze. Tocmai de aceea am uh, încercat să cuplăm mai mult uh, mijloacele bugetare cu rapoartele de uh, politici economice și comerciale ale Comisiei. A, ce înseamnă asta? O, o în toamna lui 2015 a fost formulată ultima prognoză de creștere și ocupare. Avem semestrul european, avem raportul de progres anual și credem că trebuie să se realizeze mai multe sinergii între buget pe de o parte și instrumentele bugetare din aceste rapoarte pe de altă parte pentru a crea o plus valoare. Nu spun că recomandările specifice de țară trebuie să fie preluate mm, politic uh, unul la unul. Dar ar trebui totuși luate la cunoștință <coughs> și uh, cred că și alocările bugetare trebuie să țină cont de aceste recomandări și uh, raportări. În plus, problemele cu care suntem confruntați astăzi nu vor fi dispărut anul viitor. În plus, mai avem strategia uh, până în 2020, uh, avem programul Orizont 2020, avem inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor, care trebuie dezvoltată, avem lupta împotriva sărăciei, avem strategia UE 2020 pentru copii, deci uh, mai sunt multe de făcut un singur aspect care s-a mai relaxat relativ, dar asta e, se datorează fluxului de lichidități îmbunătățit, este nivelul plăților. Uh, multe plăți au fost amânate în trecut, care acum au fost onorate pentru că noul uh, cadru financiar multianual a pus la dispoziție noi fonduri. Dar uh, deja se prevede Uh, un deficit uh, uh, de obligațiuni de 907 milioane de miliarde de euro, 90,7 miliarde de euro, pentru, la care se mai adug, adaugă uh, creanțe ce vor fi uh, uh, dobândite în următorii ani ai CFM-ului actual de până la 50 de miliarde. Deci, uh, situație, vom, ne vom afla în situația în care în 2017 uh, vom, uh, vom fi confruntați și, și în anii următori cu facturi neplătite care, care vor duce la Uh, noi creanțe, noi întârzieri uh, de plăți, care deocamdată sunt uh, mai puține plăți restante pentru că pur și simplu au fost luați cu anticipare niște bani din bugetele anilor următori. Mulțumesc. Opinion. Mulțumesc și acum am dorit să cunoaștem și opinia comisiei noastre, care s-a concretizat azi prin aviz și vot în cursul dimineața. Noi am dorit ca în 2017 uh, bugetul să faciliteze creștere, creșterea, o creștere inclusivă, inteligentă și bazată pe cunoaștere. Adică e necesară o finanțare serioasă pentru uh, reindustrializare cele mai bune propuneri sunt cele pentru programe multianuale, cum ar fi cele uh, legate de COSME sau Orizont 2020. Acestea sunt indispensabile și știm că există din când în când probleme aici. Am solicitat de asemenea restaurarea uh, liniilor bugetare pentru uh, Facilitatea conectării Europei și Orizont 2020. Apoi, în ce privește ENISA, Uh, noi avem în portofoliul nostru și răspunderea pentru ENISA. E, în legătură cu ENISA trebuie să reflectăm asupra Uniunii uh, Digitale și piețe unice digitale care uh, trebuie corect supravegate de agenție. În ce, priviște, în ce privește energia, vrem să desăvârșim piața internă energetică. Este o premisă sine qua non pentru atingerea obiectivelor Uniunii Energetice. Deci uh, este un proiect de interes comun pentru noi. Trebuie să diversificăm uh, rutele de aprovizionare, resursele de energie, dar și conectivitatea între diferitele elemente ale sectorului. Apoi, uh, Agenția pentru Uh, cooperarea dintre uh, autoritățile de reglementare în domeniul energiei, ACER, și aici trebuie să există suficiente resurse pentru ACER pentru ca această agenție, ca și uh, agenția anterior menționată, să-și poată desfășura activitatea. Aș mai menționa și importanța programului ITER, în legătură cu care cu siguranță vor fi luate niște decizii pe viitor. Poate împreună cu Comisia pentru Control Bugetar va fi discutată această chestiune. Este foarte important însă ca această temă să nu fie neglijată. Doamna vicepreședinta Comisiei, comisarul Georgeva, a vorbit despre agenda dumneei în legătură cu bugetul de uh, gestionat în funcție de rezultate. Ce înseamnă asta pentru politicile noastre sectoriale? Trebuie să înțelegem mai bine acest uh, lucru. Apoi, sinergiile dintre Orizont 2020 și celelalte resurse bugetare. În special, Eh, sinergia cu inițiativele pentru specializări inteligente. Eh, și acestea ar trebui să se, eh, să-și, găsesc, să-și găsească amprenta în bugetul noastră. În comisia noastră am votat toate aceste chestiuni în dimineața asta și acum vă invit să ascultăm comentariile membrilor Comisiei ITRE. Cine ar dori să spună câteva cuvinte, să comenteze pe marginea uh, acestui raport, uh, comentarii care pot fi pertinente pentru domnul raportor Gaier. A, ah, da, doamna Capel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Doresc să mulțumesc domnului Gaier pentru cuvintele deschise, pentru această abordare realistă ce ne așteaptă pentru 2016 și bugetul 2017. Cred că am face, am face bine să avem o abordare pragmatică și realistă. Nu ne aduce niciunde dacă vorbim în continuare doar de subiecte ușoare. Important este să rămânem conectați la această realitate și un lucru e clar. Așa cum a și spus domnul președinte, ați spus-o și dumneavoastră, acel plus de 50 de miliarde se, reduc, se vor reduce, date fiind toate proiectele pe care, în ideea unui buget orientat către rezultate, dorim să le transpunem aici, uh, la Comisia Industrie, Digitalizare, Industrie, Comisie și așa mai departe, nu e de acceptat ca aceste împuterniciri să se reducă, ci din contră, probabil va fi necesar ca pentru transpunerea acestei uniuni, în special pentru toate infrastructurile necesare, vom avea probabil nevoie de mai mult, nu de mai puțin. Cred așadar că provocările sunt foarte mari pe termen mediu. ITRE a dat dovadă de unitate. Astăzi președintele a spus deja că am uh, emis astăzi mandatul pentru trilog. Comisia ITRE știe unde vrea să ajungă, știe cât costă asta. Da, costă pentru că suntem orientați către rezultate și asta în uh, grupul dumneavoastră, în buget. În fine, veți vedea cum veți uh, soluționa asta. Sunt provocări mari care ne așteaptă în Parlament Probabil că răspunsurile nu există încă, dar vor trebui găsite. Deci, vă urez toate cele bune. Mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Gaier vorbea de amânarea planului de buget și că această amânare, întârziere are poate o legătură cu referendumul. Refugiații reprezintă și ei o problemă, criza refugiaților e o dovadă a cinismului, e atât de dificil să, chel- să calculăm aceste uh, sume și asta motivează aceste întârzieri. În fine, nici eu nu cred că și în legătură cu referendumul britanic, într-adevăr trebuie să fim precauți, dar nici să nu fim prea precauți. Cred că altfel ar putea avea rezultatul opus. V-am ascultat, domnule Gaier, și sunt de acord cu analiza dumneavoastră. aș mai adăuga câteva observații la care s-a referit și domnul președinte. Anul viitor va fi revizuit planul financiar multianual. În fine, poate că e doar o formalitate, însă trebuie să vedem dacă vor fi efecte asupra bugetului și care vor fi acestea. Ce ne așteaptă vor fi cu siguranță negocieri dificile care vor fi cu atât mai complicate în lunile următoare. Să sperăm că ne vom putea face treaba. În momentul de față e destul de ușor să cădem în această capcană de a tot adăuga la lista noastră de dorințe. Pe lângă observațiile domnului Bujec, așadar, aș face câteva propuneri. Tranziția energetică. Cred că acest concept trebuie să se reflecte clar în acest buget. Și în al doilea rând, obiectivele UE 2020. Aici ar trebui să ne concentrăm pe inovație. Dacă dorim ca acest lucru să fie luat în serios în politica industrială, cred că trebuie să subliniem abordarea europeană. Apoi facilitatea Connecting Europe și orizontul 2020, da? Dar mai e un punct deschis și anume un lucru care va fi redeschis, de fapt, în contextul cadrului financiar multianual și a revizuirii acestuia Trebuie să găsim niște sinergii. Trebuie... Știu, știu că e un cuvânt des folosit, dar e o idee pe care o susțin în contextul audierii și relația cu competitivitatea, trebuie să tratăm și acest subiect. Să fim însă ambițioși și responsabili. Trebuie să găsim un echilibru nou, dar nu să cerem doar resurse financiare suplimentare ca un panaceu pentru tot, pentru soluții pentru toate problemele. Dacă am învățat ceva, am văzut că acest aspect nu e întotdeauna soluția pe care o căutăm. Mai departe, COP21 Mi se pare că trebuie să ne aducem aminte că în această dimineață, deși am fost pentru, nu e vorba doar de principiul precauțional, trebuie să ne gândim și la ce a spus curtea de audit. Asta îngreunează chiar situația. Mulțumesc, domnul Royer. Mulțumesc și eu, domnului Gaier. Cel mai bine cu aceste aspecte financiare e să le discutăm uh, deschis. Acum, 50 de miliarde cheltuite prea mult și apoi toată lumea mai adaugă dorințe și apoi evoluții care pot aduce probleme în următorii ani, păi răspunsul nu poate fi decât că aceste comisii, în special Comisia Bugetară, trebuie să vadă și cum se poate economisi ceva. Sau înțeleg eu lucrurile greșit? Există și idei despre cum am putea economisi pentru a ieși din această capcană la un moment dat. Altfel va fi dificil, dacă am înțeles eu bine. Mulțumesc, domnul Benito Ziloaga. Mulțumesc, domnule președinte. Va trebui să dezbatem uh, bugetul pe anul viitor. Un subiect important, după părerea noastră. Dacă nu avem niciun capital bugetar în acest sens, lucrurile vor ajunge într-un sertar. Această dezbatere nu e importantă doar în ceea ce privește cheltuielile, ci sunt importante și încasările, veniturile. Noi dorim ca bugetul să crească, dar trebuie să fie mai flexibil ca să putem reacționa la criză, așa cum avem acum criza refugiaților, de exemplu. Pe de altă parte, cred că mai avem nevoie de, o, de un sistem mai avansat. Nu putem vorbi doar de investiții, să depindem doar de investiții private. Sunt puțini cei care profită și rentabilitatea proiectelor nu e întotdeauna garantată. Textul trebuie să corespundă capacității zonor, zonei euro și cadrului financiar multianual. Iar în ceea ce privește partea de cheltuieli, aș dori să spun următoarele. Cu aceste cerințe ale noastre, dorim în special îmbunătățirea investițiilor. Mijloacele financiare au uh, scăzut, ceea ce reprezintă o greșeală, după părerea mea. Investiția în cercetare reprezintă o plusvaloare pentru noi, pentru industria noastră și industria trebuie susținută. Nu putem nici să pierdem din vedere acest obiectiv de a avea un sistem mai durabil de producție, un sistem în conformitate cu protecția mediului. Aici ar trebui să avem în vedere și uh, energiile durabile, regenerabile și nu pe proiecte mai ciudate. ITRE nu e un proiect tocmai curat, am zice noi. Sau dacă ne referim la o piață care e în scădere în fiecare an. Mulțumesc! dragi colege, colegi. Domnul Gaier are o ultimă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Să plecăm de la ideea că aceste elemente se bucură de, cele spuse se bucură de susținerea mea dacă nu spun altceva. Sunt uh, membru reprezentant aici, de aceea e important și pentru mine ce înseamnă ITRE mai mult decât în alte grupuri. Dar e adevărat că această direcție în care merge și vorbește și domnul Roy, fiecare grup vine cu o listă mare. Mă întâmpină cu astfel de listă mare. Da, și multe sunt motivate, dar nu pot să, să vă promit că la sfârșit după negocieri cu Consiliul vom avea câte un cadou de Crăciun pentru fiecare comisie în parte. E greu să promit asta de pe acum și eu sunt din rândul celor care preferă adevărul. Problema noastră principală nu este faptul că n-am putea economisi. Nu, problema noastră principală este că statele membre spun inițial pe termen mediu că UE ar trebui să descurce cu bani mai puțini și din 2013, cu fiecare provocare politică, spun a, păi, uh, bugetul european e necesar aici ca să acopere și această cheltuială. Nu putem ca pe de o parte să spunem mai puțin bani, dar mai multe sarcini. Asta merge doar până într-un punct și cred că am ajuns în acel punct de unde încolo lucrurile nu vor mai merge atât de bine. Statele membre trebuie să decidă ce nu vor să mai fie finanțat prin UE sau să tragă consecințele și să găsească fonduri suplimentare. Altă soluție eu nu văd. Avem sarcini care ne-au fost date, sarcini date prin deciziile Consiliului, pe care dorim să le îndeplinim și ar fi neserios să spunem, da, știu că Consiliul a hotărât acest lucru, de exemplu cu privire la refugiați, dar nu punem la dispoziție banii, că s-ar putea să nu funcționeze. E atunci, la sfârșitul anului, Asta putem face pe parcurs dacă considerăm că nu sunt folosite corespunzător. Dar trebuie să fim serioși, să gestionăm cum trebuie, să spunem facem ce este posibil ca să și finanțăm această decizie politică. Și dacă la un moment dat nu va mai funcționa, atunci putem încerca să redirecționăm mijloace. O facem cu, pentru că e o mare artă, de fapt, și facem împreună cu celelalte grupuri și cu Comisia, dar la un moment dat jonglăm cu prea multe mingi și cine, chiar și cel mai priceput jongler mai lasă și câte o minge să cadă atunci. Apoi despre ITA. Și aici v-aș cere un pic mai puțin, uh, mai puțin agitație și mai multă sinceritate. E un proiect pe care îl susțin, spun sincer, dar situația e foarte dificilă. Și asta a dus la faptul că Parlamentul nu a permis descărcarea agenției europene care lucrează cu ITA. Dacă ajungem la concluzia împreună cu Comisia că în anul 2017 ITA are nevoie de mai puțin bani decât prevăzuserăm inițial. Pentru că întârzierea e atât de mare și, drept urmare, decidem că din mijloacele prevăzute pentru ITA luăm niște bani pentru a finanța altceva, atunci nu e o neîncredere față de proiect. Și nu e nici începutul sfârșitului, ci nu e decât gestionarea corespunzătoare a mijloacelor financiare. Atunci când știi că nu ai nevoie de toți banii, poți folosi banii în mod corespunzător în altă parte, fără a pune la îndoială ideea proiectului. De aceea rugămintea mea ar fi că dacă discutăm fără uh, idei preconcepute și dacă constatăm că nu cheltuiem, cheltuiem întregul buget, atunci să putem lua și astfel de decizii de a folosi altundeva banii respectivi. După cum spuneam, după părerea mea, știu că există păreri diferite în această comisie, dar trebuie să fie posibil să mutăm banii în alte, în alte categorii sau pentru alte proiecte. Mulțumesc colegului Maragal, pe care îl cunosc bine, care spune că instrumentele financiare nu sunt soluția pentru ajutat bugetul să se însănătoșească. Da, pe multe părți am uh, bănuit, am plecat de la ideea că cu ajutorul instrumentelor financiare vom folosi mai bine banii. Și asta funcționează, dar am o observație um, pe care ar fi bine să ne o amintim. Ideea, mențiunea faptului că banii pot fi folosiți în uh, diferite locuri, de exemplu prin uh, fonduri speciale, da, așa este. Dar multe state membre vor cere atunci o diminuare suplimentară a bugetului. Și eu, așa cum am spus la început, nu prea mai avem la ce să renunțăm în ceea ce privește bugetul. Și de aceea rugămintea este să nu vorbim una la Bruxelles și alta în țară. Dacă suntem de părere că bugetul s-ar bucura de susținere, fie din mijloace proprii, fie din fonduri din statele membre, eu aș rămâne dator dacă acesta ar fi și mesajul pe care l-am transmite în capitale. Și acolo să nu cântăm același vechi cântec că UE are prea mulți bani și de la Bruxelles nu știu ce să facă cu banii și când îi cheltuie, îi cheltuie aiurea. E un ton care ne-a dăunat și ne-a dus în această situație dificilă în momentul de față. Nu a fost singurul motiv, dar a fost unul dintre motive și cred că ar fi bine să fim mai sinceri și să arătăm că putem face multe lucruri bune și importante cu acești bani. Vă mulțumesc! For, for your remarks, uh, which are... Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru remarci rămași foarte sincere. Mi se pare foarte important să discutăm deschis. Încrederea e un element esențial și uh, cred că este esențial să discutăm în acest spirit. Luăm toate remarcile dumneavoastră foarte în serios și uh, din partea comisiei noastre este foarte important să o facem mereu așa. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, e vorba de măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. E vorba de un nou regulament. După regulamentul din 2010, și permiteți-mi să spun de la început, dragi colegi, câteva cuvinte despre un subiect foarte evident. E vorba de acest proiect de rator, raport care a fost tradus acum câteva zile în toate limbile, deci îl aveți disponibil uh, pe site-ul Parlamentului. Și ceea ce este cel mai important din perspectiva mea ca raportor – pentru că e vorba de un dosar legislativ uh, și eu am făcut o propunere destul de concretă. Un nou uh, regulament uh, nu era prezent în propunerea inițială de, reglement, de regulament, de, de directivă. Ambele regulamente uh, mai ales ultima, ar trebui să se bazeze pe soluții de piață. Soluțiile de piață sunt foarte importante. Noi nu ne-am schimbat opinia, dar în regulamentul anterior aveam o abordare națională care făcea ca fiecare stat membru trebuie să-și asigure aprovizionarea. Articolul 194 din tratat prevede foarte clar că securitatea aprovizionării pentru statele membre este o responsabilitate comună a statului membru, dar și a Uniunii Europene în totalitatea sa. Primul punct, regiunile. Eu cred că ele sunt pasul corect uh, din uh, pe care trebuie să-l facem înainte și ceea ce ar trebui să ne gândim, în primul rând, este să vedem la nivel național uh, cum putem să ne asigurăm uh, această aprovizionare garantată. E foarte important să mergem în această direcție, în uh, conformitate cu tratatul nostru. Însă pentru a putea maximiza beneficiul regiunilor, și cooperarea în aceste regiuni și pentru a îmbunătăți cooperarea flexibilă între statele membre, eu am adăugat așa numitul coridor de uh, aprovizionare de urgență. E un concept pe care l-am prevăzut în raport, pe care îl putem dezvolta, dezvolta împreună cu sistemele, cu operatorii de uh, distribuție din sistem și în contact cu Comisia. Acest concept prevede identificarea de coridoare și permiterea unei coordonări între aceste coridoare. Câteodată pe câteva mii de kilometri, dar nu vorbește neapărat de construirea de noi conducte. Câteodată este nevoie de conducte noi, de conexiuni transfrontaliere, dar regula este identificarea coridoarelor existente. Și aceste uh, coridoare de aprovizionare de urgență înseamnă, de fapt, că anumite state membre care se găsesc pe o rută de aprovizionare cu gaz ar putea, prin cooperare, să îmbunătățească uh, situația într-o, în cazul unei crize substanțiale de uh, în domeniul gazului și aprovizionării cu gaz. De ce vorbesc de o criză substanțială? Pentru că cred că trebuie să rezolvăm cât se poate de multe situații dificile lucrând împreună pe piață. Și mă refer aici la crize majore. În al doilea rând, solidaritatea. Fiecare țară trebuie să-și facă temele pentru ca să fie mai uh, rezistentă în momentele de criză, dar în foarte multe situații solidaritatea trebuie să fie folosită ca un ultim uh, resort um, și cred că solidaritatea este un uh, mecanism legal. Am propus uh, o definiție destul de limitată și uh, cred că e foarte important pentru fiecare stat membru nu neapărat uh, numărul, ci uh, faptul că pentru un număr egal de consumatori să se, facă, să se ia aceste măsuri. Iar uh, punctul numărul 3, transparența, care este legată foarte strâns de ceva care, de fapt, uh, este, face parte din pachetul al treilea energetic. Avem nevoie de transparență, avem nevoie de cazuri foarte, de rezolvarea unor cazuri în care, de exemplu, uh, aprovizionarea este în pericol. E vorba aici de aprovizionarea din afara Uniunii Europene, nu de uh, aprovizionarea din interior. A fost uh, publicată de către Comisie Eu propun să se înlocuiască 40% din consum cu 40% din importuri și să se excludă țările din spațiul economic european uh, de la tratamentul de parteneri extern, Pentru că, de fapt, e vorba de parteneri interni care se supun acelor reguli. Este tot ce vroiam să spun sunt uh, punct, cele trei puncte cele mai importante și uh, trebuie să facem această comparație și cu uh, regulamentele dinainte. Doamna Griffin, acum în numele S și D, vă rog. Mulțumesc raportorului, estimați colegi. Aș vrea să mulțumesc lui Jerții pentru cum a lucrat la acest dosar și pentru faptul că a fost extrem de cooperant cu toți raportorii din umbră. Mai ales sustenabilitatea trebuie îmbunătățită, eficiența energetică și folosirea regenerabilelor și reducerea dependenței de importurile de gaz. Eficiența va avea un impact asupra cererii de gaz. Considerăm că obiectivul de climă și de energie trebuie să facă parte din toate planurile de acțiune care trebuie să includă politici cu privire la consumul de gaz. În același timp, uh, infrastructura trebuie să răspundă adevăratei cereri pentru ca să nu avem o um, investiție eh, izolată care nu servește la mare lucru. Avem nevoie de o abordare integrată între gaz și electricitate atunci când vorbim de securitatea de aprovizionare cu gaz. Și în final, salut uh, abordarea raportorului cu coridoarele de aprovizionare de urgență pentru a răspunde la o criză eventuală de gaz. Nu trebuie să se înlocuiască fondurile naționale, care trebuie să rămână primul pas, însă caracterul transnațional de aprovizionare cu gaz și riscul de depășiri uh, și uh, incoerențe din, uh, care vin dintr-o lipsă de aprovizionare echilibrată, ar trebui să-și găsească soluția în aceste fonduri europene. Iată deci un exemplu prin care putem spune că Uniunea Energetică s-a dezvoltat și este foarte important să avem o cooperare mai bună la nivel european pentru ca să asigurăm securitatea de aprovizionare. E foarte important să clarificăm și că aceste regiuni nu înseamnă că nu trebuie să colaboreze statele membre cu țări care se află în afara regiunilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Cesac are cuvântul acum din partea ECR. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului nostru, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat acest proiect de raport care, vedem cu toții, este foarte amplu și foarte bun. Aș vrea să prezint de asemenea și punctul meu de vedere în legătură cu subiectul. Eu cred că scopul principal al acestui proiect ar trebui să fie reducerea sensibilității noastre față de uh, livrările și aprovizionarea din exterior. Ar trebui, deci, să avem uh, protecție pentru consumator, un mecanism de solidaritate între statele membre dacă se află într-o situație de criză. Dar aceasta a fost menționată de dumneavoastră deja. În plus, cred că e nevoie de transparență pentru toate contractele pe termen lung cu, uh, cu surse de aprovizionare din exterior. Eu uh, susțin în general uh, ideea raportorului, mai ales atunci când e vorba de clauza de solidaritate și regionalizare. Anumite regiuni ale Uniunii nu pot să se descurce singure, așa cum s-a văzut în stres testul pe care l-a făcut Comisia. Soluțiile pe care le-am văzut în, raportul, în proiectul de raport sunt o bază foarte bună pentru discuții în legătură cu mijloacele pe care am putea de asemenea să le folosim. Când analizăm anumite aspecte, aș vrea să atrag atenția asupra unor elemente anume. Sunt de acord că nivelul de cooperare între statele membre acum nu este suficient de aceea, eu cred că ar trebui să introducem mecanisme de cooperare sporită, precum crearea de uh, grupuri de lucru, evaluarea riscurilor, pregătirea unor um, strategii și planuri de reacție în caz de criză și la nivel național. Trebuie să și îmbunătățim legislația când e vorba de situații de criză, probleme de aprovizionare, să introducem mecanisme de solidaritate și uh, eu zic că ar trebui și să includem o clauză de solidaritate în acest regulament, pentru că eu cred că o competență comună trebuie să se bazeze pe o regulă de cooperare și solidaritate. Sunt foarte bucuros că am început discuția despre transparența acordurilor și a contractelor și cred că aceasta va îmbunătăți situația. Trebuie să analizăm toate contractele și uh, cred că ar fi foarte important să ținem cont de toate elementele raportului. Eu voi înainta câteva amendamente și cred că aceasta va îmbunătăți și securitatea noastră energetică. Vă mulțumesc, domnul Peterson are cuvântul acum în numele ALDE pentru că îl înlocuiește pe domnul Telicica. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor. În numele domnului Telicica aș vrea să vă mulțumesc pentru efort în uh, legătură cu securitatea de aprovizionare a gazului, pot spune că este o chestiune foarte strategică și dumneavoastră ați luat-o pe această cale. Aveți o abordare de piață și strategică în același timp. Vreau să subliniez că vorbim despre o situație extremă aici, care, din punct de vedere statistic, se uh, întâmplă uh, odată la câteva, cât, câțiva zeci de ani. E foarte important să avem un plan de urgență, însă, pentru astfel de situații, care în cazul nostru ar include mecanismul de solidaritate și mecanismul de asigurare a unui minim pentru fiecare uh, gospodărie și un minim de servicii. Sunt de acord cu definiția dumneavoastră a solidarității ca ultim recurs. Însă cred că, ca și în management, trebuie să avem o abordare bazată pe piață, în măsura în care este posibil, și abia după aceea să facem un pas înainte, care este solidaritatea și mecanismul ei. Îmbunătățirea ă, situației poate să vină exact din această compensare. Salut și ă, crearea de coridoare de urgență, mi se pare o abordare strategică. Eu cred însă că ar trebui să ne gândim și la potențialul infrastructurii acesteia sunt convins că domnul Telecica va reuși să comunice în continuare cu toți raportorii din umbră pentru ca să avanseze. Mulțumesc, domnul Iavo îl înlocuiește pe domnul Turmes. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Turmes aș vrea în primul rând să îmi cer scuze că nu poate fi aici. O să vă transmit ce spune dânsul. Crearea Uniunii Energetice acum un an a avut un obiectiv orizontal, îmbunătățirea solidarității și a încrederii între statele membre. În acest sens, propunerea Comisiei cu privire la siguranța de aprovizionare cu gaz este o propunere bună care transformă principiile acestea în mecanisme operaționale. Noile mecanisme vor duce la o, o procedură de cooperare mai bună și vor transforma solidaritatea în legislație. În ceea ce privește cooperarea regională, suntem foarte în favoarea propunerii Comisiei. E foarte important să ne asigurăm că domeniul de aplicabilitate uh, al acestei uh, legislații va permite îmbunătățirea colaborării între statele membre pentru planuri de urgență, planuri preventive și pentru uh, alte situații. Siguranța aprovizionării nu are granițe. Statele membre trebuie să lucreze împreună la un scenariu comun și în cazul unor întreruperi ale aprovizionării. Deci răspunsurile trebuie să fie mai degrabă colective decât naționale. În cadrul regulamentului trebuie să creăm un mecanism pentru a ne asigura că principiul de solidaritate se aplică. Aceasta înseamnă o definiție comună, în primul rând, a ceea ce înseamnă consumatorul uh, protejat, această categorie înseamnă gospodării, servicii de bază publice și sisteme de încălzire fără posibilitatea de a trece de la un combustibil la altul. E important ca principiul de solidaritate să fie tolerat și să creeze în același timp o bază de plecare comună despre ceea ce trebuie și cine trebuie protejat. Ar trebui să ne gândim de asemenea și uh, la compensări și uh, aceasta pentru a putea să fim retransmiși uh, să fim reintroduși în uh, acest ciclu care până la urmă trebuie să țină cont cel mai mult de consumatorul final. Mi se pare însă că aici, la acest capitol, propunerea trebuie îmbunătățită. Două lucruri însă lipsesc în propunerea comisiei. În primul rând, uh, eficiența energetică lipsește în mod bizar din text. Noi considerăm că eficiența energetică și economiile sunt cele mai uh, eficiente măsuri pentru a ne asigura aprovizionarea continuă. Comisia trebuie să facă o analiză a cererii de gaz și să țină cont de acestea în documentele sale. E nevoie de măsuri uh, aferente în planurile de acțiune și, în al doilea rând, trebuie să se dezvolte biogazul pentru că aceasta ar reduce imediat uh, dependența noastră. Și trebuie să fie, acest punct trebuie să fie mai bine implicat în text. Mulțumesc foarte mult, domnul Benito Ziluaga, vă rog. Mulțumesc foarte mult. nu vrem să spunem prea multe în legătură cu strategia Comisiei. Și, de fapt, suntem de acord cu părerea raportorului. Nu suntem însă suntem uh, foarte recunoscători pentru buna colaborare din partea raportorului Filozofia generală a strategiei Comisiei este principiul de precauție. Comisia vorbește și pleacă de la mecanisme de piață pentru a gestiona situații excepționale, dar prin natura lor, aceste situații nu se pretează întotdeauna la scenariile pe care le avem acum și nu se ține cont de creșterea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră pe care le-ar uh, produce aceast, dezvoltarea acestor infrastructuri. Culoarele de aprovizionare principale și secundare, cele care sunt prevăzute în urgență între regiuni, ar uh, duce la efecte foarte negative. Și cred că riscăm să ne regăsim într-o situație de blocaj, pentru că cred că am fi prizonieri a energiei uh, fosile. Ne bucurăm de introducerea în raport a principiului de solidaritate, mi se pare un punct important, însă eu cred că trebuie să mergem dincolo de acesta, trebuie să ne ghideze deja ceva mult mai uh, ambițios în politica europeană în sectorul energiei. N-ar trebui să ne mulțumim uh, numai cu solidaritatea în cazul crizei acute care ar putea să bată la ușă. Alte propuneri uh, ar fi de asemenea acceptabile, cum ar fi uh, definițiile, definițiile urgenței, protejarea cetățenilor uh, în, la, care au nevoie. Trebuie să definim nevoia aceasta pentru a ști pe cine să protejăm, dar nu suntem încă atât de departe încât să facem astfel de specificități. O analiză mai bună a consumului și a cererii ar reduce de asemenea în final dependența de gaz și cred că și la acest punct uh, o să avem câteva amendamente de compromis uh, foarte importante. Mulțumesc, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Cele trei uh, puncte principale pe care le regăsim în propunerea Comisiei au fost deja analizate de colegi. Regiunile, solidaritatea și transparența. Trebuie în primul rând să vedem uh, care sunt criteriile de definire a regiunilor. Mie mi se pare corect cum s-a procedat în raport. Sigur că există păreri uh, diferite. Există o regiune, de exemplu, nord-sud-vest, de la, din Belgia până în Portugalia și sud-est, din uh, unde Austria, sunt Austria, Italia, Slovenia, Ungaria. Um, cred că arată că există diferențe de infrastructură când avem asemenea regiuni. Eu cred că ar trebui să ne uităm la problema de jos în sus. Neastră ați făcut acest lucru pentru că ați vorbit tocmai de propunerea de a avea coridoare de urgență pentru aprovizionare. Aici aveți o abordare de jos în sus în care încercați să creați o rețea și în regiuni să garantați uh, siguranța aprovizionării. Deci definiția regiunilor, așa cum uh, este ea acum, este diluată de astfel de coridoare. Eu zic că tocmai uh, ar trebui să ne uităm la structuri și după aceea să ne adaptăm cu strategia. În al doilea rând, solidaritatea. Tot dumneavoastră ați vorbit de ea. Cred că trebuie ca solidaritatea să fie aplicată în ultimă instanță Trebuie însă definite linii directoare pentru solidaritate, dar trebuie să avem și standarde de aprovizionare care să fie respectate de către statele membre, pentru că altfel nu putem să derulăm uh, procedurile așa cum trebuie în caz de urgență și în plus trebuie să garantăm că standardele de aprovizionare se respectă și că dacă nu, sunt sancțiuni. Și trei, transparența, un punct la fel de important la care eu aș sublinia uh, că acer are deja un sistem de raportare care creează, de fapt, un cadru agregat despre ce trebuie raportat, durata contractului, punctele de furnizare, cantitățile minime, Tot acestea există deja ca parametri și trebuie doar să fie foarte bine trasabile și comisia poate, că poate să preia aceasta. Nu s-a vorbit foarte mult însă de rolul autorităților de reglementare, pentru că ele au foarte multe date și uh, avem uh, în uh, directiva infrastructurii 2972 în care se definesc cei care aprovizionează cu gaze care nu pot să fie aceiași care sunt operatorii de infrastructuri, pentru că nu este deloc constructiv. Important ar fi și să uh, Uh, arătăm cât de important uh, este și punerea în rețea mai bună a uh, statelor membre prin ENSO. Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această muncă cât se poate de profundă mm, pe care a depus-o pentru a scrie acest raport. Vorbind despre siguranța aprovizionării cu energie, mi se pare foarte important. Grupul nostru încearcă să găsească un consens cât mai larg pe tema aceasta. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru raport. Cred că regulamentul, pentru cine a lucrat la regulamentul anterior, este foarte clar un um, șir raspinării în momentul în care va trebui să definim exact ce se întâmplă în cazurile de care, pe care vrem să le reglementăm. Deci important va fi să vedem ce înseamnă securitate, ce înseamnă solidaritate și solidaritatea va deveni lege. Așa cum uh, am uh, înțeles, ceea ce implică și anumite proceduri mai precise și cu o definiție mai precisă. Eu sper să se poată defini clienții privilegiați, clienții uh, protejați, astfel încât să avem o uh, uniformitate în uh, acțiunile pe care le vom derula în cadrul solidarității. Punctul, două puncte, de fapt, mi se par importante și restul, bineînțeles, că se va exprima prin amendamente. Pe de o parte, faptul că cooperarea regională necesară nu poate să fie să vină în substitut față de cea națională. Deci trebuie să fie, de fapt, un alt pilon al aceleia naționale. Planurile preventive, planurile de urgență, care vor fi puse în aplicare la nivel regional, trebuie totuși să uh, nu deresponsabilizeze uh, planurile naționale, care trebuie să se îmbine cu ele. Nu trebuie deci să existe o substituire, ci un nivel dublu, o dublare cumva uh, pentru întărire. În al doilea rând, mă refer la agregările regionale. Concept foarte necesar, zic eu, pentru a pune în aplicare cooperarea care nu poate să fie între țara cea mai departe în sud și cea din nord. Însă, mă gândesc în optica Italiei, dar nu numai în această lumină. Încerc să iau un exemplu pentru ca să văd dacă funcționează. Nu se poate să ne să rămânem foarte rigizi în legătură cu obligativitatea de solidaritate. Trebuie să ținem cont de mai multe factoare. Se spunea în intervenția președintelui, dar și a, a Terezei, că trebuie să existe o posibilitate încă în afară de colaborare cu țările din, de la, uh, din exterior, acorduri bilaterale, pentru că câteodată Mă gândesc la Elveția, care blochează cumva granița directă între două state europene. Trebuie, deci, având în vedere că sunt țări de tranzit, să permitem această cooperare. Altfel, lucrurile sunt foarte complicate. Nu avem o continuitate teritorială peste tot în Europa. Avem Elveția, noi, de exemplu, în cale. Avem însă țări în Europa cu care avem deja interconexiuni, avem o colaborare și deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte și, după cum spuneam, trebuie să ținem cont și de rețelele și interconexiunile care există. Nu știu, domnule președinte, dacă conceptul de coridor de urgență răspunde la obiecțiile pe care le-am exprimat eu. Poate că ele sunt răspunsul, dar având în vedere că uh, vom avea un termen scurt pentru prezentarea amendamentelor, vrem să ne asigurăm că acest regulament va fi cât se poate de precis și să facem corecturile la timp. Mulțumesc. Mr. Balcitis. Mulțumesc, are cuvântul domnul Balcitis.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 tai natūralu, kad turime aiškiai suprasti, kad bus naudos. Ja. Veman, kad se vorbește despre piețe, trebuie să vorbească despre beneficii. Deci, această cooperare regională eh, presupune solidaritate, dar solidaritatea nu poate funcționa pentru că, eh, pentru că eh, statele membre au propriile lor elemente de, de prioritate și uh, trebuie să răspundă unor specificități naționale de infrastructură. Uneori uh, pierzi în termeni financiari, uh, dar oamenii sunt până la urmă fericiți că au pierdut, că pierdem eventual ceva în favoarea unor uh, vecini. Adică despre ce vorbim aici? Despre, de mai mulți ani încoace vorbim despre crearea unei piețe uh, unice a, uh, sau piețe interne a energiei. Și acum avem uh, terminale de gaz lichefiat, avem uh, stații de interconectare, dar avem și o, o reducere a consumului. Uh, Elveția este în mijlocul Europei, dar nu are infrastructură, deci poate beneficia de situația prezentă. Pentru a ne asigura siguranța aprovizionării, trebuie ca Comisia Europeană să poată prelua toate aceste atribuții. Și sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, domnule președinte v am trecut în această comisie, uh, am analizat uh, raportul Curții de Conturi Europene pe această situație și am vorbit despre alternative pentru uh, aprovizionarea cu resurse, s-a vorbit despre noi conducte, despre posibil noi furnizori, cum uh, dependența de energie s-ar putea să mai uh, continue 30-40 uh, de ani, dar cred că neapărat chestiunea gazelor trebuie vor, discutată împreună cu furnizorii de electric, energie electrică. Pentru că dacă apare o criză energetică, s-ar putea să, fim, să tindem să adoptăm decizii care, până la urmă, vor de pe determina utilizarea energiei sub forma cea mai ieftină. Dar, deci trebuie să devenim mai independenți, trebuie să există o mai mare siguranță a aprovizionării cu gaze și cu energie. Deci, vă susțin raportul, domnule președinte, care este mult mai bun decât uh, propunerea inițială. Domnule Dürk, vă rog. Salut. Vă mulțumesc, domnule președinte, și înainte de toate vreau să mulțumesc raportorului pentru disponibilitate și pentru deschidere în uh, colaborarea cu raportorii din umbră. Fără îndoială, Uh, păstrarea securității de aprovizionare cu gaze uh, este o prioritate pentru noi și de mai mulți ani colaborăm în această comisie eh, pe această temă. Eu personal încă din 2006 particip la aceste deliberări și negocieri. Eh, de atunci încoace s-au întâmplat evident foarte multe. Deci e important ca regulamentul pe care îl elaborăm să nu reprezinte povere administrative pe, eh, suplimentare pe umerii statelor membre, ci să aducă o plus valoare. Și atunci vreau să observ următoarele. Mai întâi, trebuie să consolidăm uh, colaborarea între state de, statele membre în situație de urgență, dar acest lucru ține de competența statelor membre. De aceea, uh, uh, nu cred că de sus în jos, într-o abordare top-down, putem să stabilim un mecanism de cooperare rigid. Trebuie mai degrabă să uh, vedem care sunt disponibilitățile pentru colaborare regională și trebuie să păstrăm flexibilitatea în aceste forme de colaborare ad hoc. În al doilea rând, trebuie ca în situația în care apare o situație de urgență, statul care declară o situație de urgență, să poată să își păstreze uh, disponibilitatea de a lua măsurile pe care le consideră uh, oportune. În același timp, trebuie să-și facă uh, temele atunci când se exprimă solidaritate din partea altor state. Și în al treilea rând, pentru valorificarea solidarității, Trebuie să colaborăm cu uh, țările uh, furnizoare și cu toate țările uh, consumatoare. Trebuie să existe o împărtășire judicioasă a poverilor și trebuie ca povara să nu cadă pe umerii statelor limitrofe sau vecine cu statele furnizoare. Trebuie să stabilim încă de la început uh, împartajarea eforturilor pentru asigurarea aprovizionării. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru Comisia Europeană are cuvântul domnul Ștefan Moser, șef de unitate la DG Energy, Direcția de Securitate a Aprovizionării. Mulțumesc, domnule președinte Buzec, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumim pentru invitația de a participe, participa la dezbaterea pe marginea regulamentului în cauză. Așa cum au spus și alți membri, considerăm că uh, acest regulament uh, privind gazele uh, este un element de armonizare la nivelul Uniunii Europene care cuprinde elemente și din protecția climei și din prognozele pentru 2020, 2050, Uh, energia, eficiența energetică mm, și a clădirilor și în general. Deci noi recunoaștem toate aceste aspecte și le considerăm ca fiind baza propunerii Comisiei. În al doilea rând, cred că trebuie să evidențiem importanța pieței interne ca instrument principal al garantării securității de aprovizionare. Nu există compromise aici. Nu, trebuie ca statele membre să pună în aplicare cel de-al treilea pachet. Acestea fiind spuse, piața nu este suficientă în toate instanțele. Așa cum a arătat și domnul Buzek, am avut până acum abordare națională vis-a-vis -vis de aprovizionare, acum avem nevoie de măsuri transfrontaliere, nu doar de măsuri deci avem nevoie de colaborare. Și atunci nu, e nevoie, ne, nu este necesară numai o analiză a elementelor transfrontaliere, ci sunt, nevoie, sunt necesare și măsuri cu caracter transfrontalier. Sigur că coridoarele de asistență de urgență trebuie să țină cont de posibilele surse de depășire a unor situații de urgență. Deci trebuie să vedem dacă putem să uh, înlocuim cooperarea, colaborarea regională cu colaborarea bilaterală. Eu uh, am rezerve aici. Complementaritatea regională este elementul cheie. Trebuie să, uh, ca într-o regiune, dincolo și dincoace de o frontieră sau alta de stat, trebuie să se poată realiza sinergii pentru depășirea unor situații de criză. Dacă statele membre doar așteaptă să vină cineva să colaboreze cu ele, nimeni nu va progresa. De asemenea, avem nevoie de un cadru stabil încă de la început. Legislatorul, Consiliul European, trebuie să decidă în acea, cadrul acestei proceduri legislative care vor fi prioritățile. Eu nu cred că este vorba de o abordare top-down când stabilim niște reguli de joc comune pentru că uh, Consiliul este uh, reprezentat de statele membre și statele membre vor decide care vor fi aceste reguli. Dacă stabilirea acestor reguli comune va fi lăsată pe mai târziu, practic pierdem timp, pentru că va trebui și la momentul respectiv, în viitor, să revenim să ne mai reflectăm asupra regulilor pe care vrem să le instituim. Eu nu cred că așa ceva este eficace. În ce privește interesul global european, am, ne-am asigurat că în, în propunerea noastră că există o evaluare interpares eficientă care ține cont și de industrie, de operatori, de transport, de eh, sectoarele energofage, eh, pentru ca să existe o complementaritate în privința punctelor de vedere care până la urmă trebuie să pună la punct eh, acest plan Eh, care asigura, asigură transparență și predictibilitate pentru toată lumea. După cum am învățat de la părțile interesante, eh, e foarte important pentru industrie și pentru uh, actori implicați să, se să știe la ce se așteaptă, să nu fie luați, luate prin surprindere pentru că atunci uh, de multe ori trebuie să amâni uh, unele acțiuni în loc să le poți uh, derula în mod planificat. Și apoi, cum a spus și domnul Buzek, trebuie ca valorile consacrate în tratat să fie transpuse în măsuri. Și asta înseamnă un mecanism care să intervină între statele membre pentru acoperirea aspectelor financiare administrative. Asta incluzând Uh, anumite compensări între statele membre. În grupul de coordonare pentru uh, gaze uh, încercăm să elaborăm elemente de orientare pentru acest lucru. Însă nu cred că trebuie să avem un cadru uniform armonizat la nivel european. În ce privește transparența, cred că în propunerea noastră am găsit echilibrul dintre eh, cele mai importante contracte, care evident trebuie identificate și analizate eh, într-o analiză de risc eh, pertinentă și pe de altă parte, și am încercat să includem și asta în propunerea asta, conformitatea cu regulile OMC. Adică, Eh, trebuie să excludem orice discriminare între companii, atât în exterior cât și în exterior. Eh, pentru că dacă există incertitudine juridică în eh, raport cu normele OMC, atunci acest regulament poate fi diluat și atacat foarte ușor. Și apoi, nu vorbim doar de, de un ajutor din partea Uniunii Europene către Comitatea Energetică, ci vorbim de interese reciproce ale UE și ale comunității energetice pentru uh, eliminarea acelor elemente care ar putea submina securitatea noastră de aprovizionare energetică. Și apoi, în final, uh, legătura între gaze și electricitate, această legătură o vedem și noi și trebuie să ne asigurăm că de faptul că uh, unitățile eh, procesatoare de gaze, eh, termocentralele sunt la fel de protejate și au același statut de unități strategice ca și cele de electricitate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc eh, foarte mult. Stimați colegi aportori din umbră, mulțumim și Comisiei pentru punctul său de vedere. Evident, acordul Eh, acordurile cu OMC și conformitatea cu regulile de joc ale OMC sunt eh, extrem de necesare. Simt totuși o susținere generală pentru proiectul de eh, raport. Vor fi multe amendamente, mă aștept ca de fiecare dată să apară, dar vă mulțumesc oricum și pentru propunerile pe care le-ați făcut și pe care eu nu le-am întrevăzut în demersul meu. Doamnă Griffin, evident, eh, creșterea eficienței și reducerea consumului reduc și dependența. Și eh, asta este valabil și în eh, ce privește solidaritatea cu statele vecine, când trebuie să asigure în situații de urgență coridoare de aprovizionare. De asemenea, stimate coleg, vreau să spun că nu este vorba doar despre contractele principale, nu doar acestea trebuie să fie controlate de Comisia Europeană. E totuși, sunt contracte care sunt cruciale pentru economia noastră și acelea trebuie supravegheate și monitorizate. Amor. Domnule Iavor, în legătură cu compensările, și răspund și domnului Turmes în același timp. Aceste compensări încă nu sunt foarte bine definite și aici am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Pentru că uh, suntem confruntați cu o adevărată problemă. Domnul Balcitis vorbea despre aceleași probleme a compensări ca uh, mecanism de solidaritate, evident ca o măsură de tipul de gen ultima rațio. Sper să niciodată să nu uh, fim în situația să avem nevoie de o abordare și de un mecanism de securitate. Uh, sunt de acord cu instituirea cordoarelor de uh, urgență, totuși, pentru că chiar dacă nu vrem să se ajungă acolo, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Următoarea chestiune. Domnul Benito Ziloaga, doamna Kappel, domnul Giurc, doamna Toia, și poate și alții au vorbit despre regiuni. Sigur că putem uh, vorbi mult despre aceste regiuni. Trebuie să uh, însă să apărăm punctul de vedere prezent al Comisiei. divizarea statelor membre în anumite regiuni înseamnă să, uh, să depășim dimensiunea și abordarea națională, care rămâne în continuare valabilă, evident. Deci nu e nicio problemă. Dar cred că ar trebui să gândim și la nivel regional. Pentru că Pentru că este mult prea complicat să sărim de la nivelul statului membru direct la nivel comunitar european. Deci ar trebui să existe intermediar și o abordare regională. Eu cred că avem nevoie de o astfel de abordare, pentru că dacă începem să combinăm planurile naționale, va fi foarte dificil. Haideți, așadar, să facem așa cum facem noi, nu? Suntem membri al Parlamentului European. Și odată ce suntem aleși în acest Parlament, gândirea noastră se schimbă. Trecem la o gândire de tip european. Evident, fiecare vine cu propuneri inițiale din partea propriului nostru guvern, din partea, uh, știu eu, reprezentanței permanente, reprezentanței permanente Știm care sunt propunerile de la nivel național, dar noi gândim și, să, și elaborăm soluții europene. Dar dacă ne cantonăm la propunerile reprezentanțelor permanente și la propunerile guvernelor noastre naționale, nu ajungem nicăieri. Deci n-am nimic împotriva abordării naționale, păstrate în continuare. Dar într-un grup de mai multe state membre, statele membre ar trebui să învețe să gândească și altfel. Da? Pentru că dacă avem 27 propuneri pe masă, nu ajungem nicăieri. Deci propunerea este foarte eh, permanentă din partea Comisiei și uh, operatorii de, uh, uh, de transmisii și de, de, de transport energetic sunt uh, dispuși să coopereze. Și acum trebuie să ne gândim cum putem cel mai uh, bine să conectăm acești operatori, uh, împiedicând în același timp fragmentarea pieței. Trebuie să avem o abordare naturală. Evident că este mult mai avansată în uh, sectorul energiei electrice decât în alte sectoare. Doamna Capăl vorbea de abordarea bottom-up, de jos în sus. Da? Deci electricitatea este mult mai avansată decât uh, domeniul gazelor. Eu de aceea propun să apărăm punctul de vedere, punctul de pornire al Comisiei și să, uh, să întărim acest punct de vedere cu acele coridoare de aprovizionare în caz de urgență. Ați vorbit și despre alte chestiuni, transparență, protecția consumatorilor. E, eu sunt convins că vom avea multe discuții, suntem deschiși la discuții și vă mulțumim pentru observațiile noastre, pentru că, iată, deja vedem că ne așteaptă o, o muncă serioasă. Să știți că președința slovacă deja a declarat că este gata să-și suflece mânecile și eu sper că vom colabora foarte bine. Și acum, termenul de punere a amendamentelor este 15 iunie la ora prânzului, deci la ora 12, săptămâna asta, da? A, mâine? Da, mâine. Bun, atunci sunt și eu pregătit să primesc câteva amendamente. Până mâine. Doamne, nu știam că e așa de, de vreme. Bun, atunci să trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, la fel de important. Raportorul uh, domnul Diurc este alături de noi. Este raportul privind uh, depozitarea uh, gazelor lichefiate, o temă foarte înrudită cu securitatea aprovizionării cu gaze. Domnul Andraș Diurc are cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, dear colleagues. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, mulțumesc raportorilor din umbră pentru că mi-au trimis ideile lor inițiale și observațiile. Au fost uh, foarte interesant să vedem uh, părerea grupurilor la acest moment uh, mai timpuriu înainte de a finaliza raportul. Să încep cu observații metodologice. Când am lucrat pe acest text, m-am concentrat doar pe stocarea energiei și curentului. Am uh, analizat rolul gazului în acest mix energetic. Sigur că există o limită într-un astfel de raport de proprie inițiativă, dar am făcut asta și pentru că Parlamentul a pregătit deja raportul cu privire la imaginea de ansamblu cu Uniunea Energetică. Am fost raportor la acel uh, raport împreună cu domnul Zaunato și am amintiri frumoase de la cele dezbateri și sunt foarte convins că nu ar trebui să le uh, repetăm. încercați încercat să evit menționarea de proiecte concrete, pentru că și acestea ne pot îngreuna viața, dar am făcut o excepție, și anume la Nord Stream, am făcut câteva observații critice, trimiteri cu privire la Nord Stream. Și am făcut-o pentru că am înțeles că a existat un compromis timpuriu, să spunem așa, între raportorii din umbra și sunt de acord cu ei în acest, pe acest subiect. Ceea ce privește fondul, în general, PP susține prioritățile din strategia Comisiei. primul rând că lipsește infrastructura, Uh, să, scuze, în primul rând, uh, finalizarea infrastructurii care lipsește a celorlalte elemente necesare, promovarea energiei ca sursă durabilă și așa mai departe. Deci în textul meu merg pe aceeași direcție ca și documentul comisiei și de aceea obiectul fusese să subliniez uh, anumite elemente de acest tip. Această dependență a UE va crește în anii următori pentru că scade producția de gaz in, din UE. Și în anumite țări deja există o dependență de 100%, fără furnizori eh, alternativi sau căi alternative. De aceea, accesul în cele mai vulnerabile state membre ar trebui susținut și în același timp ar trebui să garantăm cea mai bună utilizare a valentelor existente și eventual studii de făcut înainte de a ne decide asupra vreunei infrastructuri noi. Construirea de astfel de terminaluri nu e suficientă, susținerea de terminaluri e indispensabilă pentru beneficiile care vor veni din acela, în afara țărilor care vor primi. E important să includem proiectele PCI și să avem în vedere planurile elaborate de grupurile de cele trei grupuri regionale inter, planul interconectat al Mării Baltice, grupul la nivel înalt din sud și cel din est. Pe scurt, despre stocare. Intenția mea în proiectul de raport a fost să întăresc partea de stocare și să subliniez problemele cu care se confruntă industria acum. Nu ne putem permite să pierdem aceste bunuri strategice Europa, eh, importante. E subutilizată această posibilitate și în scădere. Prin natura acestui uh, sistem, E imposibil să redeschidem sistemul când avem nevoie de mai mult gaz. Deci, pentru a îmbunătăți sistemul, propun trei măsuri. În primul rând, sporirea eforturilor regionale pentru a avea mai multă stocare. Anumite state membre au mai multe tipuri de stocare, alte state membre nu au niciun fel de stocare. Dacă e vreo un obstacol legislativ, ar trebui eliminat. În al doilea rând, operatorii din stocare ar trebui să lucreze mai stâns împreună cu operatorii de transmisiuni pentru a introduce produse noi, inovatoare. Și astfel, stocarea poate fi mai atrăgătoare ca instrument uh, flexibil și deci presupune și o sarcină administrativă mai mică. Și în al treilea rând, activitatea grupului de transport tarifar, uh, codul de transport trebuie să aibă în vedere pentru a, uh, aceste elemente pentru a încuraja stocarea. Domnule președinte, iată, acestea ar fi observațiile mele inițiale. Așa cum știți, amendamentele se pot depune până mâine, nu avem mult timp. Aștept cu interes observațiile dumneavoastră, amendamentele și Sper că vom reuși să ne respectăm calendarul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gheorg. Dăm acum cuvântul raportorilor din Umbra, domnul Donato, SND. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Gheorg pentru că am avut mai multe ocazii să discutăm despre acest raport cu privire la Uniunea Energetică și sunt convins că spiritul de cooperare care a caracterizat acele negocieri să uh, continue și pe parcursul viitor al acestui raport. Am uh, trimis mai multe contribuții scrise atunci când am avut, uh, am uh, formulat acest proiect l-am inclus și deja textul reflectă în parte prioritățile noastre. Mă refer la necesitatea de a garanta un drept mai eficient a infrastructurilor, o uh, funcționare mai eficientă a infrastructurii și o uh, folosire mai bună a așa numitelor stranded assets, care necesită totuși uh, mai multă atenție, pentru că pierd valoare, sunt investiții și uh, pierd valoare pentru că nu sunt performante. Uh, în același timp, raportorul dorește să introducă un paragraf cu privire la proiectul de dublare al gazoductului Nord Stream. Parlamentul și-a exprimat această poziție deja în rezoluția din 15 decembrie 2015. De asemenea, foarte bună referirea la necesitatea ca statele membre să implementeze imediat cel de-al treilea pachet energetic și uh, acesta nu este de amânat dacă vrem să uh, finalizăm piața internă a gazului. Mai există anumite puncte la care trebuie să îmbunătățim raportul, uh, după părerea noastră. Mă refer aici, de exemplu, la referire la sustenabilitatea pe termen lung. Nu se vorbește de obiectivele de decarbonizare și nu se face referire la țintele de energie stabilite pentru 2030. După părerea mea, este deci necesar să ne concentrăm nu numai pe diversificare, ci și pe gaz, ca o tranziție către un mix energetic care să incorporeze, de fapt, toate sursele de energie regenerabilă. Voi face uh, anumite amendamente care au ca scop sublinierea necesității că înainte să susținem construirea de noi terminale, să se promoveze folosirea optimă a infrastructurii existente, îmbunătățind interconexiunea transfrontalieră. Consider că trebuie să explicăm foarte clar că crearea de noi infrastructuri de gaz trebuie să răspundă la o necesitate reală din partea cererii, pentru ca să evităm situații care ar putea să ducă la pasive care apoi nu se recuperează. E nevoie să mai adăugăm în acest text și o, o referire la rolul eficienței energetice pentru a reduce dependența Uniunii Europene uh, de combustibilii fosili importați și și în acest punct voi înainta amendamente. Însă în ceea ce privește cu uh, emiterea de biometan și alte gaze care trebuie să fie prevăzute în această structură de distribuire și stocare, sunt de acord cu raportorul care susține propunerea Comisiei. Aș prefera ca textul să sublinieze nevoia de a Um, sublinia aceste dezvoltări mai degrabă decât să se suporte costurile pe umerii industriei. Așadar, închei susținând importanța acestor uh, terminale GNL pentru că de multe ori, uh, gazul uh, este mai puțin poluant și reducerea de emisii este considerabilă. Consider de aceea că trebuie să subliniem că industria GNL, ca combustibil alternativ, nu trebuie, deci, să distrugă industria uh, energiei regenerabilelor. Trebuie însă găsite sectoarele în care nu se poate folosi, uh, nu se pot folosi regenerabilele imediat. Mulțumesc, domnul Tocianovski, pentru ECR. Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez că domnul raportor a lucrat foarte bine. Eh, lucrarea corespunde într totul așteptărilor noastre și vorbesc în numele ECR. Eu cred că e un alt pas important înspre Uniunea Energetică. Multe, multe lucruri importante aici, dar ce aș dori să spun este că dacă dorim să extindem această rețea, trebuie să avem în vedere și aspecte geografice astfel încât să avem cu adevărat acces la toate uh, regiunile Europei. Și aș mai sublinea un lucru și anume e important să folosim cooperarea regională <clears throat> ca să diversificăm diferitele surse și acest pas este cel mai important. Este cel mai important rezultat pe care pot aduce cu sine aceste terminaluri. Ce ni se mai pare important și menționăm și în raport, capacitatea de stocare trebuie pregătită, în special pentru situații de criză. Și apoi distribuția geografică mi se pare foarte bună pentru că aceste elemente de stocare nu se găsesc în toată Europa. Ele nu sunt distribuite atât de bine așa cum ar trebui. Subliniez încă o dată cât de bun mi se pare raportul și mulțumesc mult, domnule raportor, pentru munca sa și vom face un amendament probabil cu privire la distribuția geografică. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Ponsec. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca desfășurată. Bine, cred că trebuie să venim și cu amendamente, nu? Adică asta nu doar pentru raport și raportor, dar și comisia a plecat de la o idee greșită, complet neadevărată. Și ea nu corespunde datelor obiective. Datele obiective arată uh, că acest consum de gaz cade în ultimii șase ani cu 23%. Iar raportul uh, susține exact opusul. Spune că gazul, consumul de gaz ar crește. Iată, am adus un grafic cu mine. Acesta arată foarte clar această linie uh, cu consumul real de gaz în Europa care scade. Și cu celelalte puncte vedeți prognozele, cu linie punctată, prognozele comisiei. Consumul prevăzut pentru următorii 10 ani. Dar asta nu corespunde nici de cum realității. Sunt uh, invenții, sunt niște închipuiri, Toate acestea făcute doar pentru concernele multinaționale, ceea ce înseamnă că aceste concerne influențează aceste avize. În cel mai bun caz, sunt prognoze greșite. Dar dacă aș face o analiză mai negativă, aș putea spune că, iată, concernele multinaționale au influențat aceste avize. Important ca cei care lucrează la protecția consumatorilor să-și să analizeze situația. Pentru că vorbim de fonduri europene, fonduri de stat uh, care vor finanța aceste proiecte și nu sunt proiecte realiste. 280 de miliarde de dolari pentru proiecte de gaz care probabil nici nu vor fi rentabile. Și asta înainte de 2025 și atunci cum dorim să sporim aceste capacități? Avem foarte multe capacități existente. Și încă un lucru ne sperie. <clears throat> Acest lanț de investiții și aceste suprainvestiții care nu corespund cererii reale de pe piață înseamnă de fapt că trecerea la energii regenerabile este înfrânat și aceste treceri ar fi importante. O țară precum Spania a investit prea mult în gaz sunt lucruri exagerate care nu mai corespund realității. Și asta s-a ajuns până într-acolo încât la Hihon există un punct de stocare care este nefolosit. Și atunci, cum uh, vedeți situația pe termen mediu sau lung? Nu, o centrală pe gaz a fost uh, folosită, creată, vor, uh, se corectează vorbitorul și atunci cum dorim să mai trecem la energii regenerabile dacă avem centrale care nici nu sunt conectate la rețea? Capacitatea de utilizare este oricum de doar 25%. trebuie protejate și interesele consumatorului final și ale cetățenilor. Și nu putem fi de acord cu susținerea intereselor marilor multinaționale. Se cere vorbitoare să ajungă la sfârșitul cuvântării. Nu se vorbește în avizul dumneavoastră de durabilitate, de schimbări climatice, de protejarea climei, Deci nu, nu putem spune că aceste gaze ar fi uh, materie durabilă. Se spune că nu poluează prea mult gazul. Da, se emite mai puțin dioxid de carbon, dar se emite mai mult metan. Ceea ce nu spuneți deloc în raport. Aici, iată încă o dată emisiile de metan cu roșu. Doamna președinte, întrerupe vorbitoarea. Cu galben ați văzut emisiile de dioxid de carbon. Emisiile sunt mult mai rele cele de metan. Și acum încet încet mă apropiu și de final. Așadar, investițiile se limitează doar la proiectele existente și să nu mai susținem concernele multinaționale. Mulțumesc. The strategy for liquefied uh, natural gas. Domnul de Lunde, această strategie trebuie să corespundă priorităților mai largi pe combaterea schimbărilor climatice, eficiență energetică și strategii robuste pentru ieșire din consumul de gaz până în 2050. Asta corespunde atât acordului de la Paris, cât și apoi de parcurs pe energia Europei până în 2050. Ambele cer o reducere a emisiei gazelor cu efect de seră cu 80 până la 90% față de nivelurile din 90. <clears throat> Trebuie să îmbunătățim această cerere și proiecțiile pe care le facem în Europa. Așa cum a spus și Curtea de Audit deja, există această tendință de supraestimare a cererii consumul de gaz în Europa a tot scăzut și până în, în 2014 erau cu 23% mai mic consumul decât în 2010. Și totuși proiectele conductelor din Europa se bazează în continuare pe aceste așteptări de creștere. Planurile de investiții trebuie să țină cont obiectivele 2030 și scăderea Trebuie să conștientizăm și riscul acestor bunuri care vor rămâne nefolosite. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și în special acolo unde este necesar acest lucru. Infrastructura energetică costă mult, are termen de viață lung și va putea funcționa și după 2050. Dar capacitățile existente sunt subutilizate. După cum spuneam, 2014, 46% iar terminalurile folosite în proporție de doar 32%. Noua infrastructură de gaz va fi foarte scumpă și va risca să rămână nefolosită și să nu corespundă obiectivelor europene de reducere. Acest, acești bani ar putea fi folosiți mai bine pe energii regenerabile și pe emisii, pe combaterea emisiilor. Deci, țările cele mai vulnerabile ar trebui susținute în a dezvolta uh, opțiuni alternative, uitându-ne la soluții regenerabile și la utilizarea infrastructură, a infrastructurii existente, o mai bună cooperare și solidaritate între statele membre. De multe ori se spune că gazul ar fi energie uh, curată, dar e energie fosilă care emite mult metan în ciclul de viață, atât în producție cât și în transport și consum. Dacă ne uităm la furnizori precum Statele Unite și uh, Australia, acest gaz natural lichefiat e obținut în special prin uh, fracking. O strategie cel puțin dubioasă. Trebuie să încetăm să mai subvenționăm aceste energii uh, fosile și infrastructura aferentă. Domnul Silichiotis, mulțumesc, mulțumesc raportorului. A lucrat foarte bine, a făcut uh, eforturi mari, ținând cont de pozițiile tuturor grupurilor politice. Noi credem că această strategie ar trebui să sporească furnizarea de energie și să ne asigurăm că există acces echitabil pentru toți și să devenim independenți față de furnizori. Să nu uităm că astăzi Uniunea Europeană importează importă, scuze, inclusiv din Qatar De ce securitatea furnizării în UE este atât de importantă. Iar terminalele de lichefiere ar trebui construite, însă acest lucru lipsește de fapt în raport. Sunt colegi care au spus că acest gaz natural lichefiat va fi produsul principal tranzacționat aici. Uh, cred că aceasta este realitatea care ne așteaptă. Acest caz lichefiat îți permite o anumită flexibilitate pe piață, iar noi considerăm că e foarte important să adăugăm o, o propunere generală pentru a folosi mai mult acest tip de energie. Mă gândesc la gaze naturale în zona exclusiv economică a Ciprului. Ar trebui să avem un terminal de lichefiere chiar în Cipru pentru a folosi resursele, depozitele care sunt la noi acolo, care sunt foarte mari. Acesta va permite reducerea dezechilibrelor regionale. Cred că este important să folosim această strategie pentru gazul natural lichefiat pentru a scăpa de izolarea energetică în care ne aflăm anumite țări și zone din Europa. Trebuie să susținem statele mai vulnerabile din acest punct de vedere. Mă uit la Cipru, Malta și Irlanda, care astăzi folosesc combustibil, 100% combustibil convențional pentru furnizarea de energie. Deci aici ar trebui să promovăm proiecte de infrastructură, proiecte care să ajute în special aceste state membre să-și poată diferenția furnizarea de energie și să scape de izolarea în care se găsesc astăzi. Tocmai de aceea cred că acest gaz natural lichefiat e foarte important. Am terminat cu intervențiile raportorilor din umbră. Acum vreau să vorbească domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu cred că raportorul ne-a arătat foarte clar în care e situația și ceea ce trebuie să facem. Eu zic că e foarte important, dacă vrem să finalizăm Uniunea Energetică, să înțelegem că gazul va lua un, un rol, un loc foarte important. Trebuie să diversificăm însă sursele, dacă ne uităm la oportunitățile care vin, de exemplu, de la GNL. Știu din Irlanda că suntem o energie, o insulă a energiei, avem gaz de pe coridorul uh, care ne aprovizionează. Um, vom, suntem dependenți de Regatul Unit. Dacă Regatul Unit decide să iasă din uh, Uniunea Energetică, nu știu ce o să facem din Uniunea Europeană, nu știu ce o să facem noi în ceea ce privește situația energetică. Am avut un plan de construire a unui, uh, unui uh, gazoduct, însă momentan nu s-a concretizat, acum însă devine din ce ce mai actual. Cred că Uniunea trebuie să aibă o strategie amplă pentru Europa, aceea e cea mai bună și raportarul a menționat mai multe aspecte de stocare, de transport. Toate acestea sunt foarte mari avantaje evidente. Uh, cred că e clar că aprovizionarea scade în Europa și uh, E foarte important să știm și că majoritatea uh, stațiilor în momentul de față sunt pe cărbune și sunt, uh, gazul este mult mai important, de fapt, pentru mediu, este mult mai pozitiv. Deci mi se pare alternativa cea mai bună în momentul de față, iar uh, GNL-ul a jucat un rol foarte important, așa cum arată și raportorul că dacă putem să construim terminalele și dacă le putem folosi la maxim pe cele existente, atunci ne vom îmbunătăți diversitatea în aprovizionare, dar și competitivitatea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și din partea Comisiei, domnul Moser, șef de unitate la siguranța de aprovizionare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat uh, la acest punct de pe ordinea de zi. Salutăm raportul domnului Gheorg pentru că considerăm că cel mai bine uh, prezintă mesajele principale în momentul de față și uh, ne arată exact ce trebuie făcut. Vreau să vedem însă situația gazului în cadrul energetic pentru 2030-2040. Gazul este un combustibil lichid, este cel mai curat dintre ele. Există totuși anumite probleme de mediu pe care trebuie să le uh, adresăm uh, și, uh, de exemplu, cum ar fi scurgerile de metan și trebuie să discutăm de aceasta cu partenerii noștri. Acestea pot fi prevenite prin uh, reglementări uh, de mediu, e foarte important să nu uităm de ele. Dar dacă precauțiile respective sunt luate, atunci gazul este într-adevăr și genelul o variantă mult mai uh, dezirabilă decât orice combustibil fosil de care avem nevoie, deci, pentru a face transferul către o economie um, de alt tip. Consumul de gaz va scădea în Europa, e clar, însă ceea ce nu va scădea sunt importurile care vor rămâne stabile sau vor crește. De ce? Pentru că producția domestică de gaz este în cădere și avem nevoie, deci, de o piață internă care să funcționeze uh, bine. Avem nevoie de o piață care să ne ajute la tranziția către o economie uh, cu puțin carbon. Uh, Trebuie să încercăm să optimizăm uh, folosirea infrastructurii actuale, să încercăm să evităm uh, faptul ca fiecare țară să-și creeze, de exemplu, un punct de stocare, ci mai degrabă să folosească ceea ce este disponibil în statele membre vecine. Și pentru aceasta ar trebui să ne asigurăm că nu există obstacole nenecesare la granițe și că se evită discriminarea ceea ce ar uh, scădea costurile pentru la gaz și pentru consumatori indirect și gazul astfel ar putea să concureze mult mai bine față de alte surse. GNL-ul este ideal pentru diversificare și este preferabil uh, la, uh, să avem gazoducte pentru că putem să reacționăm foarte repede la noile cereri nu trebuie investiți prea mulți bani în valori uh, fixe, care sunt uh, după aceea nu pot, mai, nu pot să mai fie scoase din uh, peisaj și sunt și un risc geopolitic. Deci e foarte interesant și din perspectivă geopolitică, iar o piață funcțională trebuie să țină cont deci, de toate aceste opțiuni. Noi, Comisia Europeană, trebuie să ne asigurăm că și stocarea este luată foarte în serios, să nu fie închise, de exemplu, um, anumite uh, locații. Există o cerere foarte clară pentru uh, stocare, pentru locații de stocare, dar trebuie să ne asigurăm că avem o abordare foarte uh, pragmatică aici și că totul este bine gândit. Din punct de vedere internațional. Ar trebui să facem eforturi să ne apropiem de alte țări, dar să ne asigurăm și că piețele rămân deschise și că mm, gazul poate să fie oferit uh, la liber pe piața mondială. Acum aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și pentru raport și pentru discuția pe care am purtat-o în această după-amiază. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să cer uh, raportorului dacă vrea să ne facă câteva uh, comentarii în final. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru remarcile dumneavoastră. N-aș vrea să intru prea mult în detalii. Aș vrea doar să mai, uh, mai retransmit încă o dată unul din mesajele mele de la început. Acest raport vorbește de GNL și de stocarea gazului, nu vorbește în general de rolul gazului sau de mixul energetic. Există o, ten, ten, o tendință de a vorbi din această perspectivă, dar eu cred că este o, um, foarte bine să rezistăm la această tentație. Pot să vă asigur însă că vrem să nu avem uh, valori uh, izolate și investiții izolate în Europa. Sunt conștient de faptul că Uniunea Europeană și strategiile de stocare la nivelul Uniunii sunt mai importante pentru unele state decât pentru altele. Unele state au șase uh, locații terminale, altele niciunul, altele își acoperă uh, din stocare consumul de gaz și tot așa există multe variante. Dar e clar că în multe țări nivelul de diversificare e foarte scăzut. În uh, Europa de Est, accesul la GNL este considerat și o valoare strategică. În anumite țări, altfel, nu este important deloc. Dar în ciuda tuturor acestor diferențe, eu sunt convins că cu toții vom beneficia de finalizarea pieței energetice unice, cu reguli armonizate și interconectivitate. Aceasta va facilita uh, folosirea terminalelor și uh, stocarea de gaz. Și o remarcă finală. Aș vrea să spun că la prima reuniune a raportorilor din umbră, pe 4 iulie, la Strasbourg, am planificat să circulăm amendamentele de compromis pentru ca dumneavoastră să le puteți uh, vedea și va depinde apoi de numărul amendamentelor uh, să vedem cum, evo- cum continuăm. Vă mulțumesc, ne vedem la Strasbourg. Grazie, colega. Mulțumesc, domnule Ghiurc, și vreau să precizez acum că momentul, uh, termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora 12. Suntem uh, așadar foarte aproape de termen și celelalte termene sunt uh, 11 iulie pentru, votul, pentru dezbaterea amendamentelor și votul uh, la ITRE în septembrie. Am terminat lucrările de astăzi și aș vrea doar să vă informez că următoarele reuniuni vor fi pe 27 iunie la Bruxelles după amiază și pe 4 iulie seara în reuniunea extraordinară care, uh, de care a spus înainte colegul. Am terminat puțin mai repede datorită rapidității intervențiilor și deci putem să ne încheiem ziua aici. Mulțumesc!